God morgon. Var god och eh, ta plats. Vi börjar... Bună ziua! Vă rog să luați loc în sală pentru că vom începe în îndată. varmt välkomna allesammans till eh, dag... Bună ziua și bun venit la această audiere publică. Cu satisfacție constat eh, că asistența este foarte numeroasă. Sperăm să ne aducem o contribuție utilă la această strategie europeană. Aș dori să urez bun venit invitațiilor noștri. Vom face prezentările când uh, vor primi cuvântul. Aș dori să urez bun venit doamnei Belinda Paigen, directoare la Direcția Generală Egalitatea între Bărbați și Femei la Comisia Europeană, dar aș dori să urez bun venit uh, și celorlalți participanți. Sper că uh, vom avea timp să uh, dăm tuturor posibilitatea să contribuie la această dezbatere. În orice caz, bun venit tuturor! Astăzi vom vorbi de tot ce e necesar pentru o nouă strategie europeană, pentru noi instrumente uh, europene în domeniul legalității între bărbați și femei. Am invitat mai mulți experți și raportoarea noastră, doamna Ilda uh, Figueiredo, uh, raportare numele comisiei noastre pe acest subiect se află în sală Aș dori să spun foarte pe scurt că nu avem foarte mult timp la dispoziție și că trebuie să respectăm timpul alocat. Voi fi foarte strictă în legătură cu durata intervențiilor dumneavoastră. Este foarte important să ne respectăm timpul alocat pentru a da posibilitatea tuturor ceilalți uh, să intervină în această dezbatere deci o să respect cu strictețe timpul de cuvânt care vă este acordat. În uh, introducere dau cuvântul doamnei Ilda Figueiredo, uh, care are 5 minute, 5 minute și nu mai mult. Vă mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Și eu aș dori să urez bun venit tuturor invitațiilor noștri, tuturor oratorilor care au sosit astăzi, participă la această audiere publică. Cred că contribuția dumneavoastră va fi foarte folositoare. Am dori să știm mai întâi de toate, care este poziția dumneavoastră în legătură cu măsurile adoptate la nivel european, dar și la nivelul statelor membre în acest domeniu? De asemenea, am dorit să știm și care este poziția dumneavoastră în legătură cu această nouă strategie pentru egalitatea de gen, egalitatea între bărbați și femei. Scopul nostru cu această inițiativă este să eliminăm discriminarea pe criterii de gen și să introducem egalitatea ca parte a uh, progresului social în general. Deci, e un an foarte important pentru noi, un an în care Comisia Europeană își va prelua mandatul Am uh, promis ca această nouă strategie europeană să se întindă până în anul 2020. De asemenea, vom avea o nouă strategie pentru egalitatea între bărbați și femei. Și nu trebuie să uităm faptul că ne aflăm în prezent într-o situație foarte importantă pentru femei sărbătorim centera, centenarul anului femeilor și dacă ne gândim la statistici, statisticile pe care, uh, care au fost compilate la Beijing, este clar că șomajul în Uniunea Europeană afectează 85 de milioane de persoane, dintre care majoritatea sunt femei și femeile cele mai afectate, eh, persoanele cele mai afectate de această situație sunt femeile și bărbații. Șomajul feminin este foarte ridicat și, eh, de asemenea, femeile sunt foarte prost eh, plătite. Există diferențe salariale în ciuda egalității în ce privește studiile, care a fost atinsă în urmă cu 30 de ani persistă probleme în legătură cu accesul la servicii publice pentru femei, servicii pentru protecția copilului. Și din păcate, femeile sunt uh, cele care poartă povara cea mai grea pentru că ele uh, se ocupă în mare parte și de familie. Și de aceea avem nevoie de această nouă strategie care să țină cont de toate aceste uh, noi date. E nevoie de intervenție publică, dar avem nevoie și de o schimbare a mentalităților și de strategii care să promoveze egalitatea astfel încât situația să se poată schimba. Suntem conștienți de faptul că Comisia Europeană are în vedere o nouă strategie privind egalitatea între bărbați și femei, care ar trebui să intervină la jumătatea acestui an, iar noi, Parlamentul European, dorim să ne aducem contribuția la această strategie. Deci, uh, începem uh, activitatea în acest domeniu cu această audiere publică. Sunt convinsă că vor fi și alte astfel de manifestări. Deci, astăzi aveți uh, posibilitatea de a vă aduce contribuția la această audiere. Dezbaterea de astăzi de la Parlament va fi foarte importantă. Vom discuta aceste subiecte în cadrul Parlamentului European. Vom Uh, deschide audierile noastre și rezultatele lor vor fi transmise și celorlalte instituții, inclusiv Comisiei. Cum spunea doamna președinte, vom avea două grupuri de discuții. Uh, primul, obiective și priorități pentru o nouă strategie pentru egalitatea între bărbați și femei și celălalt grup de discuții pe tema obiective și priorități pentru o nouă strategie UE pentru egalitatea între bărbați și femei, a doua parte a audierii de astăzi pe lângă invitații noștri, pe lângă vorbitori. Sperăm ca toată lumea să-și aducă contribuția la această dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumim, doamnă Figueiredo. Acum îmi revine onoarea de a da cuvântul primei uh, oratoare, doamna profesor Silvia Wolby, care este șefa Catedrei de la UNESCO pentru cercetarea privind problematica de gen, Departamentul de Sociologie, Universitatea din Lancaster. Bun venit, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Este o plăcere pentru mine să particip la această audiere pentru a discuta evoluțiile uh, strategiei privind egalitatea între bărbați și femei într-Uniunea Europeană. Uniunea Europeană se poate mândri cu cea mai bună strategie privind egalitatea între bărbeți și femei în lume. putea fi și mai bine. Am putea să, pornind de la aceste rezultate, să obținem rezultate și mai bune. Și o să vă prezint tocmai moduri de a îmbunătăți aceste rezultate. Foaia de parcurs a identificat uh, foarte multe provocări, pe drept cuvânt. Trebuie însă să vedem dacă toate problemele au fost rezolvate. S-a vorbit despre independența economică între bărbați și femei, însă încă nu avem salarii egale, nu am redus această diferență salarială care este o parte componentă esențială. De asemenea, ar trebui ca viața de familie și uh, viața profesională să poată fi conciliate, însă foarte puține uh, state membre au uh, atins obiectivele de la cartei de la Barcelona și în unele state membre această carte nu este nici măcar cunoscută. Apoi, reprezentare egală în procesul decizional. Mă întreb dacă avem acest lucru la Parlament și mai ales în domeniul uh, financiar și economic, în procesul decizional în aceste domenii, eradicarea tuturor formelor de violență bazată pe gen îndreptate împotriva femeilor. Mă întreb dacă am început să abordăm uh, acest obiectiv. Eliminarea tuturor formelor de stereotipuri am reușit uh, să obținem uh, succese în domeniul educației, dar poate nu suficiente realizări în domeniul ocupării și în mass media. De asemenea, Sperăm ca și în acest domeniu să obținem rezultate mai bune am identificat deci domenii importante, zone în care toate problemele nu au fost încă rezolvate. Poate însă sunt două probleme emergente pe care le putem identifica. În primul rând, problema egalității de gen și criza financiară. Aici mă refer nu numai la impactul inegal al crizei economice și financiare asupra femeilor, ci, ci și felul în care inegalitățile de gen în instituțiile financiare au fost în parte o cauză a crizei financiare. E momentul să remediem uh, lacuna, lipsa femeilor în procesul uh, decizional în instituțiile financiare și trebuie ca uh, participarea femeilor să fie cu adevărat reală în instituțiile financiare și economice. În prezent, Încercăm să limităm activitatea acestor instituții financiare pentru a evita o nouă criză financiară. Ori e momentul să restructurăm aceste instituții în conformitate cu principiile pe care se bazează Uniunea Europeană în ce privește participarea egală a bărbaților și a femeilor în procesul de luare a deciziilor. De asemenea, mai există un alt angajament privind bugetarea pe criterii de gen în Europeană. A sosit momentul ca el să fie integrat în toate strategiile, în toate politicile care au apărut în legătură cu criza economică și financiară. Unele strategii au avut ca scop relansarea, impulsionarea economiei, și o mare parte din fonduri au fost uh, alocate în uh, ocuparea în care bărbații uh, aveau cele mai multe locuri de muncă, industria automobilelor, de exemplu. Ne așteptăm ca în statele membre să aibă loc reduceri bugetare. Știm că femeile ocupă locuri de muncă mai ales în domeniul educației, de exemplu. A sosit momentul să avem o bugetare adecvată în uh, reacție la criza economică și financiară. E o, chesti- o chestiune stringentă. În al doilea rând, violența împotriva femeilor a apărut uh, această problemă, Uniunea Europeană a avut probleme foarte uh, bune prin schimbul de bune practici și de idei dar toate, această, această strategie nu a pătruns uh, în toate instituțiile europene. În unele state membre s-a făcut uh, o politică de reprezentare și la solicitarea Uniunii Europene. Toată lumea s-a așteptat că Uniunea Europeană să dobândească competențe în acest domeniu. Știm că există probleme și inegalități în acest uh, domeniu de competență și poate că a sosit momentul să ne gândim dacă există suficiente competențe pentru a pune în comun un uh, instrument juridic pentru ca această chestiune să progreseze. Societatea civilă ne solicită acest lucru, există așteptări în acest domeniu, toată lumea crede că Uniunea Europeană poate să progreseze în acest domeniu. Ar trebui să ne întrebăm dacă uh, tratatul de la Lisabona competențe, oferă competențe pentru o directivă în acest uh, domeniu. Deci trebuie să introducem această dimensiune în instituțiile europene. Cum am putea să calibrăm problema? Acest domeniu uh, a fost numit în mod tradițional egalitate. E important. E o abordare tradițională și nu ar trebui să schimbăm lucrurile în mod radical. E o bună bază de plecare. Să numim acest uh, lucru egalitate. Însă un domeniu poate și mai puternic al evoluțiilor politice este cel al dezvoltării economice. Și în acest domeniu au fost uh, foarte multe încercări ca dimensiunea de gen să fie, să fie integrată în toate domeniile de dezvoltare. Știm că toate femeile trebuie să aibă locuri de muncă. Avem nevoie de carta privind drepturile femeii pentru a atinge acest obiectiv. De asemenea, trebuie ca femeile să fie implicate în procesul de luare a deciziilor. Însă, în ce privește documentele revizuite, problemele de gen devin tot mai marginale. Știm cum stă situația situația în principiu, poate că ar fi timpul să trecem uh, mai ferm de la vorbe la fapte. Problema drepturilor. E vorba de un cadru care și-a făcut uh, apari apariția și e momentul să examinăm și dimensiunea egalității de gen. E o problemă care este, se bucură de tot mai multă popularitate, însă există pericole datorită felului în care drepturile omului nu sunt văzute ca o problemă de egalitate și de tratament egal la nivel instituțional. Deci există un potențial, însă trebuie să fim vigilenți. Trebuie să vedem dacă putem aborda din perspectiva drepturilor omului toate problemele legate de egalitatea de gen. Deci avem un potențial de dezvoltare, dar încă o dată un avertisment să nu uh, lăsăm deoparte, deoparte baza tradițională a egalității. Mai există alte probleme, de exemplu sănătatea și poate că egalitatea de gen ar trebui văzută ca o restructurare a problemelor de egalitate la, uh, așa cum sugerează și Comisia. Mainstreamingul. E vorba de o strategie pentru a prelua chestiunile de egalitate de gen. Uniunea Europeană a fost foarte prudentă și a spus în mod clar că e nevoie și de experiența, de expertiza uh, specializată, dar și noi domenii care trebuie să vizeze acest subiect. Și trebuie să menținem aceast, această dualitate, pentru că câteodată oamenii au tendința să uite acest lucru și există o fărâmițare. Deci avem nevoie de o uh, expertiză centralizată, dar și uh, răspândirea egalității de gen în toate domeniile uh, de policy making. Problema mainstreamingului poate fi aprofundată, de exemplu, în domeniul violenței împotriva femeilor, bugetarea pe criterii de gen, care este o tehnică de mainstreaming. Dar mai există și chestiuni specializate. Mă întreb dacă va exista un buget pentru noua egalitate de gen, pentru noua strategie. Mă întreb dacă vom avea un buget specific alocat pentru a ne asigura că aceste resurse sunt folosite pentru această problemă și nu uh, în mod uh, foarte general. În ce privește conceptele și instrumentele de măsurare. Cred că ar trebui să avem ca obiectiv final principiul egalității, dar cred că ar trebui să uh, extindem domeniul în care această egalitate acționează, de exemplu, date cu privire la violența împotriva femeilor. În ciuda acestor planuri de indicatori legate de Uh, violența împotriva femeilor, nu avem o bază de date la nivel european în acest domeniu. Nu avem cum să știm dacă Uniunea Europeană uh, reușește să reducă violența împotriva femeilor sau dacă politicile noastre duc la un eșec. Nu avem date elocvente în acest sens și avem nevoie de un sistem european de culegere a datelor pentru a sprijini acest, acești uh, indicatori. Foaia de parcurs a conținut conține moduri foarte clare pentru identificarea egalității de gen. Modul cel mai bun de a aborda această problemă e de a avea un index unic, un index puternic care ne va permite să progresăm și nu doar să constatăm problemele diferite în mod uh, separat. Mă apropiu de concluzie. Foaia de parcurs a fost un bun început, s-a bazat pe cele cea mai bună strategie de egalitate de gen din lume, însă ea poate să progreseze. Cred că ar fi bine să ne gândim mai ales la problemele legate de criza economică și financiară. De asemenea, politica împotriva femeilor trebuie să fie mai bine încadrată. De asemenea, să încercăm să explorăm potențialul oferit de drepturile omului. Aștept cu nerăbdare ca această strategie mai puternică de egalitate de gen uh, să se dezvolte. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Silvia, pentru această prezentare. Are acum cuvântul profesor Giovanna Damolin, de la Universitatea din Bari, din Italia. Vă rog, aveți cuvântul. Presidente, sono molto onorată. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt foarte onorată să mă aflu astăzi aici și să prezint contribuția unui profesor universitar în politică. Am uh, reflectat îndelung pe marginea subiectului de discuție de astăzi și am încercat, uh, din punctul meu de vedere, să uh, prezint o perspectivă, eu fiind demograf social. Am încercat așadar să prezint care ar fi zonele de intervenție prioritare către care trebuie să se îndrepte atenția Uniunii Europene. Și acesta este anul european al luptei împotriva sărăciei și a excluziunii sociale, Așadar, anul acesta trebuie să luăm în considerare o serie de urgențe care au apărut și care țin din cauza riscului de sărăcie. Știm foarte bine că femeile sunt mai expuse decât bărbații riscul de sărăcie și în mod deosebit în funcție de vârstă și de condiția socială. De aceea eu aș atrage atenția asupra a patru subiecte care, după părerea mea, se transformă în urgențe din considerente de uh, diferențe de sex. E vorba de femei femeile în vârstă, femeile care s-au despărțit, femeile singure care uh, sunt imigrante și femeile care sunt victime ale violenței conjugale și există astfel de femei. Femeile singure în vârstă. Procesul de îmbătrânire a populației este semnul unei profunde transformări demografice care afectează țările occidentale și care nu are precedent în istoria umanității. După cum știți, speranța de viață a crescut și a crescut cu mult. În 19 din cele 27 de țări ale Uniunii Europene, speranța de viață pentru femei, cu alte cuvinte, vârsta medie, a trecut de 80 de ani. Iar uh, cea mai mare longevitate, însă o mai mare longevitate, de fapt, duce la situații periculoase pentru femei. Astfel încât, uneori, femeile care trec de pragul celor 65 de ani se regăsesc singure pentru că au divorțat sau pentru că nu au copii sau s-au separat de uh, parteneri sau sunt văduve și se confruntă cu situații economice dificile și de multe ori sărăciei se adaugă și singurătate, o singurătate profundă. Acest interval de femei în vârstă și în același timp sărace urmează să crească, așa după cum tendința de creștere este și pentru speranța de viață, care reprezintă de fapt un factor determinant. Ce se poate face? putem spune că, din punct de vedere obiectiv, strategia își propune ca la nivel legislativ să ia măsuri astfel încât în toate statele membre să fie oferită femeilor posibilitatea ca acestea să lucreze până la 65 de ani cu respectarea principiului de egalitate de șanse între bărbați și femei pentru a putea să li se garanteze acestora la sfârșitul vieții active o pensie mai consistentă pentru că de multe ori acestea se află într-o astfel de situație precară. De asemenea, o promovare a femeilor în vârstă și, în același timp, o mai bună asistență socială, crearea și sporirea de servicii publice și private de asistență la domiciliu pentru femeile singure și în vârstă, în mod deosebit dacă au un handicap. De multe ori, handicapul este rezultatul vârstei. Stimularea de noi forme de întreprindere în domeniul serviciilor de îngrijire oferite persoanelor în vârstă, cu alte cuvinte, să oferim sprijin sprijin acestor persoane la domiciliu. Un al doilea aspect asupra care mă voi opri este cel al femeilor singure, separate. Este un alt aspect care trebuie să-i acordăm foarte multă atenție. Este vorba faptul că a crescut numărul de separări, de divorțuri și acesta afectează o mare parte dintre țările occidentale. Iar instabilitatea matrimonială, instabilitatea conjugală a dus la o creștere a familiilor monoparentale. Cu alte cuvinte, femei care își cresc singure copiii. Spre exemplu, în Italia, în ultime, la ultimele două recensăminte s-a constatat o uh, creștere cu 30% a acestor tipuri de familii monoparentale. De fapt, destrămarea căsniciei se asociază unei scăderi a calității vieții, care de multe ori împinge practic acest nucleu, această familie nucleară către sărăcie. Dincolo de riscul de sărăcie care este expus femeia cu copii, se mai adaugă și o problemă de educație. Există un dezavantaj de instruire în ceea ce privește pe copii, care e determinat nu doar de sărăcie, ci și de absența mamei, care este mult prea implicată să facă față exigențelor vieții de familie. Iată așadar o dimensiune trecătoare a sărăciei. În momentul în care femeia își găsește un nou partener cu care să împartă responsabilitățile familiale, atunci calitatea vieții revine la normal, iar problema sărăciei pentru acest interval de persoane este eliminată. Ce se poate face pentru a ajuta aceste femei? ar exista câteva idei, iată una dintre ele, să se garanteze o asistență juridică gratuită uh, în acelor femei căror parteneri încalcă obligația de întreținere pentru copii. De asemenea, cursuri de formare pentru a facilita reintegrarea acestor femei pe piața muncii și mai ales dacă acestea sunt mai tinere, ceea ce se și întâmplă de fapt. Stimularea apoi companiilor, a firmelor care angajează femeile singure cu copii. Un alt aspect uh, la care m-aș referi în uh, raportul meu la care m-am referit, de fapt, este acela al femeilor singure uh, migrante, imigrante migrația feminină, în ciuda, să spunem, interesului care, pe care l-a arătat opinia publică în ultima vreme, reprezintă totuși o realitate prea puțin cunoscută, pentru că ea se caracterizează de anumite detalii complexe și specifice care țin de două categorii de probleme, care rezultă din diferențele de gen în ceea ce privește migrația. Lipsesc însă date concrete în legătură cu migrația împărțită pe sexe. Până în urmă câteva zeci de ani, migrația reprezenta un fenomen uh, specific masculin, în sensul că bărbați soldații se deplasau în căutarea unui loc de muncă și odată integrat undeva și stabilit într-o anumită țară, integrat în un anumit popor, femeia respectivă, partenera sa de viață și mama copiilor lui îi se alătura. Astăzi s-a schimbat foarte mult această situație. Femeile sunt și ele protagonistele fenomenului migrator. Din acest punct de vedere, ele reprezintă un nou factor social foarte activ, pentru că se deplasează și singure. În ultimul raport al ONU din anul 2009, se spune acolo că femeile care emigrează reprezintă 49% din numărul total al persoanelor care emigrează în lume, iar în Europa chiar au ajuns la 52%. În acest cadru aș dori să insist un pic asupra femeilor care migrează și care uh, țin de cele 27 de țări uh, membre ale Uniunii Europene, care se pot deplasa liber în interiorul Uniunii Europene. Conform unor statistici recente publicate de Eurostat, pe primele două locuri se află româncele și polonezele cu siguranță sunt cele care se mișcă uh, cel mai mult dintr-o țară spre alta în interiorul Uniunii Europene. Femeile care migrează se află de multe ori într-o situație vulnerabilă sunt expuse riscului de sărăcie mai mult decât bărbații, exploatării pe piața muncii, uh, fac activități precare în general de multe ori fără contract de muncă și fără să aibă asigurări sociale și sunt expuse și violenței și de asemenea marginalizării sociale. În anumite state europene, cum este Italia, în ultimii ani s-a înregistrat o creștere majoră și, în mod deosebit, acestea partic- au contracte de muncă determinate care țin de multe ori de îngrijirea unor persoane și a unor familii îngrijirea oferită persoanelor în vârstă și copiilor. În anii următori, creșterea mobilității, care de multe ori se transformă dintr uh, dintr-un sejur temporar într-unul permanent, va produce consecințe demografice pentru țările care primesc aceste femei. Uh, se va schimba piața matrimonială cu o creștere puternică a căsătorilor mixte între bărbații din acele țări și femeile străine un fenomen care deja se manifestă în anumite țări uh, din Uniunea Europeană și în mod deosebit se va înregistra o scădere a uh, fertilității care va duce la o scădere a numărului de naștere și o creștere o scădere a numărului de naștere în țările de plecare și o creștere a numărului de naștere în țările unde acestea se stabilesc. Așadar, Trebuie să încercăm să evităm dupla discriminare care îi pot cădea victime femeile care emigrează în Uniunea Europeană, pe considerente de sex, dar și din cauza riscului de sărăcie, Trebuie să se depășească din ce în ce mai mult obstacolul comunicării, de asemenea înlesnind învățarea limbii din țara uh, care primește acei imigranți și de asemenea sporind rolul mediatorului lingvistic și intercultural. Organizarea de cursuri de formare bine țintită pentru femeile străine pentru meseriile care sunt cerute în țara respectivă. Spre exemplu, în Italia uh, există îngrijitoare, infirmiere și așa mai departe care se ocupă de copii și acestora trebuie să li se garanteze un acces în condiții de egalitate la locul de muncă, de asemenea trebuie să existe o carte de muncă, trebuie să existe ghișee unde să se poată prezenta, să spunem, la sosirea în respectivă. Și în același timp trebuie să se prevadă anumite proiecte pentru integrarea femeilor care migrează. În, dincolo de aceste acțiuni favorabile, trebuie să existe și un angajament constant de a monitoriza fenomenul mobilității însă lipsesc date. Trebuie să punem la punct uh, statistici oficiale împărțite pe sex, în ceea ce privește migrația feminină, să se creeze bănci de date cu privire la naționalitate, cu privire la vârstă, la activitățile acestora și uh, plata acestor femei, creându-se indicatori, cum spunea și colega mea, creând anumiți indicatori, anumiți indici, uh, în acest caz pentru sărăcie și mai ales uh, oferind posibilitatea celor interesate să-și spună părerea și să aflăm care le sunt nevoile. Și un alt aspect și un ultim aspect asupra care aș dori să vă atrag atenția, dacă îmi dați voie, este cel al femeilor singure care au fost victima violenței conjugale. Unul dintre aspectele cele mai grave este cel al violenței conjugale care care se perpetuează în familie din partea, ori din partea soțului, ori din partea unui alt membru al fa- familiei. Problema este bine cunoscută, este greu unei femei care cade victimă violenței să-și părăsească partenerul. Însă femeile de obicei își iubesc soții chiar și când acestea le agresează și de multe ori sunt și victime ale presiunii să rămână în familie, nu doar din partea partenerului, ci și în momentul în care, să spunem, violența vine și din partea unor membri apropiați uh, din familie. Există uh, Practic, uh, iată câteva dintre ideile um, mele în legătură cu măsurile care se pot lua. Și vă pot pune la dispoziție și textul. Grazie. Mulțumesc. Profesor Damolin och... Eh, Mulțumesc, doamnă profesor Damolin. Și acum voi da cuvântul următoarei Uh, invitată doamna Marisa Soleto, care este directoarea Fundației pentru Femei din Spania. Vă rog. Mulțumesc. Și pentru mine e o plăcere să mă aflu astăzi aici cu dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Așa cum s-a spus, eu sunt directoarea unui ONG Fundația pentru Femei, care colaborează cu administrația publică pentru a elabora politici de egalitate între sexe. În Spania, în ultimii ani, am colaborat intens atât cu Guvernul Național, cât și cu diferitele comunități autonome pentru a pune la punct instrumente și propuneri pentru strategia de egalitate între sexe. Vă voi uh, împărtăși acum câteva din experiențele noastre legate de cunoașterea strategiei europene, dar și de experiențele pe care le-am desfășurat noi în acest domeniu. Intervenția pe care am pregătit-o coincide foarte mult uh, cu uh, multe aspecte din uh, prezentarea doamnei Giovanna Damolin, deoarece obiectivele și prioritățile fixate în foaia de drum pentru strategia europeană sunt în continuare valabile. Și cred că documentele din um, evaluare, din acel follow-up pentru evaluare, recunosc tocmai acest lucru. Ideea care se repetă cel mai mult în acest document este ideea că, în ciuda progreselor um, deosebite pentru a avea o mai bună situație a femeilor, rămân în continuare următoarele probleme. De exemplu, locurile de muncă, cultura, economia, participarea socială, accesul la posturi de înaltă răspundere. Prin urmare, într-un astfel de context, continuitatea și persistența acestor obiective trebuie să fie elementul de bază al acestei strategii, deoarece aceste probleme cu care ne confruntăm rezistă la schimbare, uh, rezistă în timp și de aceea această continuitate este esențială atunci când vom încerca să punem în aplicare această politică. Deci e vorba de niște eforturi pe termen mediu și termen lung. În ceea ce privește planul de muncă pentru 2006-2010 privind participarea economică echilibrată a femeilor și bărbaților la economie, concilierea între viața laborală și viața personală, eliminarea stereotipurilor, includerea egalității între sexe în politica de dezvoltare și în asistența pentru dezvoltare. Eu aș dori să mă refer acum la niște probleme care, după părerea mea, ar trebui să se oglindească mai mult în viitoarea strategie sunt uh, problemele cele mai persistente care par să reziste cel mai mult în fața schimbărilor. Cred, de exemplu, că ar trebui să abordăm cât mai urgent situația femeilor în cadrul întreprinderilor. E vorba atât de accesul la întreprinderi, cât și, la, cât și de crearea de întreprinderi, dar și de accesul femeilor la posturile de înaltă răspundere în uh, domeniul economic. Aici indicatorii sociali arată că situația nu s-a schimbat mult în ultimii ani, iar criza economică și contextul economic actual ar putea fi o șansă pentru o ocazie bună pentru a include o serie din propunerile pe care le-am făcut de ani de zile uh, în politicile de egalitate, pentru a avea niște relații mai bune la locul de muncă și pe piața muncii. Vom atinge aceste obiective doar dacă în obiectivele și strategiile noastre vom aborda propuneri pentru a avea modificări structurale în ceea ce privește funcționarea instituțiilor și a relațiilor la locul de muncă, în ceea ce privește țesutul economic și uh, de întreprinderi. În recenta legislație s-au uh, pus în aplicare anumite măsuri, cum ar fi uh, faptul că întreprinderile trebuie să fie trase la socoteană în legătură cu egalitatea între sexe, în ceea ce privește personalul și structura lor. Sunt inițiative care ar putea fi utile la nivel european. Această criză economică trebuie să fie o ocazie pentru ca nevoile bărbaților și femeilor să fie luate în calcul atunci când se iau decizii la nivel politic. Este una din propunerile pe care politicile de egalitate um, a făcut-o de foarte mult timp. În ceea ce privește accesul uh, femeilor și um, drepturile acestora, există în continuare probleme legate de accesul la aceste drepturi. Este deosebit de gravă situația violenței uh, împotriva femeilor la nivel european. Avem nevoie de o strategie care să ne permită să cunoaștem mai bine acest fenomen, deoarece nu suntem um, siguri în legătură cu modul în care apare acest fenomen. Fiecare stat membru are o altă modalitate de a-l măsura și de a-l analiza. Deci ar fi bine să avem um, Um, comună în legătură cu acest fenomen și să propunem strategii comune de protecție a victimelor și strategii de preîntâmpinare a fenomenului. Aș putea menționa câteva propuneri pe care le are președinția spaniolă pentru a crea un instrument, un observatoriu european, un observator, un observator european, precum și punerea în aplicare de măsuri de protecție a victimelor măsuri transfrontaliere, ordine de protecție europene, de exemplu, pentru a proteja victimele atunci când ies din propria țară. În ceea ce privește apărarea drepturilor, cred că ar fi bine să ne gândim la concilierea între drepturile de maternitate și de paternitate. Ar trebui să avem un echilibru în ceea ce privește concediile de paternitate și de maternitate, să ne gândim că ar trebui să existe o egalitate între sarcinile asumate de bărbați și de femei. De ani, de zeci de ani de zile le cerem bărbaților să își îngrijească copiii. Eu cred că ar trebui să recunoaștem din punct de vedere legal această cerere. A venit momentul să ne dăm seama că normele pentru concediile și pentru permisul de paternitate sau de maternitate să fie uniformizate pentru a nu exista diferențe atât de mari în ceea ce privește repartizarea sarcinilor conjugale. Ar trebui să stabilim un calendar rezonabil pentru ca în toate statele membre să existe o echilibrare a acestor uh, concedii și permisii. Mă voi referi acum la instrumentele de integrare la nivel național acel mainstreaming al egalității între sexe. Eu cred că să, trebuie să încurajăm uh, elaborarea de instrumente care să garanteze niște rezultate concrete care pot fi măsurate în cadrul politicilor generale din întreaga Uniune. Trebuie să întărim ideea conform căreia dimensiunea egalității între sexe trebuie să se regăsească în toate politicile. Toate instituțiile, atât europene cât și naționale, trebuie să ajungă să integreze această idee. Dimensiunea egalității între sexe este un factor de calitate socială și ar trebui recunoscută ca atare în achiul comunitar. De ani de zile am încercat să obținem acest, acest lucru. De asemenea, asigură și calitatea instituțiilor. Din păcate, nu am reușit ca această idee pe care o avem de foarte mult timp, uh, idee care se regăsește în strategiile de egalitate naționale și europene, nu este suficient recunoscută. Trebuie să elaborăm obiectivele politicii de egalitate în toate politicile europene și la nivel național. Trebuie propuse metode concrete privind integrarea, metode omogene care pot fi comparate și care înlesnesc compararea, comparațiile între statele membre. Trebuie să încercăm să elaborăm și să um, uniformizăm analizele pe care le avem în legătură cu politicile de egalitate între sexe în domeniul public. Trebuie să analizăm de asemenea veniturile publice, sistemele de impozitare trebuie revizuite de asemenea, trebuie făcute propuneri pentru a analiza măsurile fiscale care în momentul de față nu încurajează femeile să participe pe piața muncii. Există politici uh, de ocupare care înlesnesc uh, participarea femeilor, în timp ce altele le descurajează. Aș vrea de asemenea să închei spunându-vă că această coerență a politicilor și acest element de egalitate care face parte din achiul comunitar și care ar trebui să facă mai mult parte din achiul comunitar, trebuie să se identifice atât la nivel legislativ al politicilor, dar și în mentalitatea cetățenilor. Trebuie să insistăm asupra obiectivelor necesare pentru a elimina inegalitățile între bărbați și, fe- bărbați și femei, trebuie schimbate instituțiile pentru ca acestea să funcționeze mai bine și, la urma urmei, trebuie să insistăm asupra priorităților pe care ni le-am stabilit deja până acum. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, stimată doamnă. Am ascultat uh, trei prezentări. Vom începe acum uh, o dezbatere mai generală. Vreau să le mulțumesc uh, celor trei experte care tocmai au luat cuvântul. Aș vrea să vă spun că veți avea de asemenea ocazia să răspundeți la întrebările care vor fi adresate. Îi voi da acum cuvântul Doamne Iaroca, vicepreședinta comisiei noastre. Aveți cuvântul. Aveți 5 minute la dispoziție. Vă rog, doamna Iaroca. Thank you very much, Madam Chair. I'm going to uh, try to stick to the... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să îmi respect timpul alocat, ceea ce va fi ușor deoarece s-au spus deja foarte mult. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Uh, am uh, plăcerea să fiu raportor din umbră, deoarece pe lângă multele aspecte la care ne-am referit astăzi, îmi dau seama că activitatea comisiei noastre arată că ne îndreptăm uh, cu toții în aceeași direcție. În sfârșit, avem ocazia să uh, facem mult mai mult decât cele șase puncte din foaia de drum. Ascultându-le pe cele trei uh, experte, îmi dau seama că apar de asemenea noi domenii de discuții și că astfel putem uh, aprofunda toate aceste chestiuni. Aș vrea acum să mă refer uh, succint la ce a spus dumneavoastră și să fac câteva sugestii în calitate de raportor din umbră. După părerea mea, problemă mare vine din faptul că directivele sunt uh, foarte puțin puse în aplicare, chiar prost puse în aplicare în multe țări. Doamna Wolby vorbea despre dimensiunea egalității între sexe și drepturile omului. Ne-am dat seama că legislația nu e suficient de puternică pentru a face față inegalităților uh, sociale atât de înrădăcinate în Europa. În 2006, când domnul Speed a prezentat această foaie de parcurs, ne-am bucurat foarte mult să avem uh, acest subiect al discriminării, o temă oarecum secundară în prezentarea dumnealui. Mi s-a spus că această nouă abordare va permite să înțelegem uh, foarte multe în legătură cu discriminarea etnică a femeilor în Uniunea Europeană. Însă, din păcate, nu s-a ajuns la multe rezultate în acest domeniu. Dar măcar uh, am uh, înțeles mai bine cum funcționează discriminarea, am înțeles cum funcționează discriminarea între sexe, în funcție de etnii, care variază de la o țară la alta. Recunoscând aceste diferențe, ne-am dat seama că a venit momentul să șlefuim acum această politică a discriminării pentru a face față fenomenului. După părerea mea, cel mai important este să-i facem să înțeleagă pe cetățeni că această discriminare împotriva femeilor va reduce creșterea economică și va reduce productivitatea. La nivelul de luare a deciziilor, din păcate, acest mesaj nu a fost înțeles, nu a fost uh, transmis așa cum trebuie. De asemenea, cei care elaborează politici ar trebui să înțeleagă acest lucru, că un acces redus la îngrijirile de sănătate uh, nu este doar ceva nedrept, ci este ceva nociv pentru economie în sine în 2010, anul european de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale, e important să înțelegem, în lumina datelor Eurostat privind sărăcia și în lumina indicatorilor recenți care ne arată cât de profundă este situația sărăciei, deci în acest an e important să ne dăm seama că 16% din cetățenii Uniunii Europene sunt afectați direct de sărăcie. În țara mea însă o treime din, sănă- din populație trăiește sub pragul sărăciei și o treime din acești oameni provin din minorități etnice. Deci o treime din populație este atât de săracă însă, încât nu ajunge nici măcar la pragul sărăciei. Sunt dezavantaje mari, o discriminare foarte profundă care se răsfrânge mai ales asupra păturilor sărace din societate. Așa cum spunea doamna Damolin și alte grupuri de femei sunt foarte afectate de discriminarea multiplă. Nu doar femeile în vârstă sau cele care își cresc singure copii. Sunt uh, șocată să văd câte femei care provin din orfelinate nu reușesc uh, să aibă o viață demnă după ce părăsesc orfelinatele. Discriminarea se, se întâmplă pe motiv, din motive multiple. De exemplu, la grădiniță, uh, unul din colegii fetiței mele a fost dus la orfelinat. Am, fost întrebat, am întrebat de ce. După aceea am cunoscut mama, o tânără de 22 de ani, și am văzut câte probleme avea. O mamă singură, are un copil mic, uh, șomeră, de etnie Roma, etnia cea mai discriminată din Europa, provine ea însăși de la un orfelinat, nu are familie, are doar 22 de ani, practic nu are locuință, iar copilul ei este luat. Aceasta este realitatea. Există copii care ajung în orfelinate în această Uniune Europeană fericită, deoarece nimeni nu reușește să facă nimic. În această foaie de, de parcurs, prin urmare, aș dori să să întărească această dimensiune a discriminării și vă mulțumesc încă o dată pentru discursurile dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă Iarocă. Îi voi da cuvântul acum doamnei Corneli Nelisen. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc și eu din inimă, din inimă expertelor noastre pentru contribuțiile lor. Aș dori să mă refer la câteva elemente pe care le-am uh, preluat din uh, prezentarea dumneavoastră și pe care le voi folosi în activitatea noastră pentru noua strategie. M-am bucurat să spun, să aud că s-a spus că strategia europeană este cea mai bună din lume și nu mă pot abține să nu mă gândesc de cât de uh, prost trebuie să stea lucrurile în alte părți din lume. Strategia privind egalitatea între sexe în Uniunea Europeană uh, suferă de pe urma unei retorici, a unui limbaj prea frumos și de pe urma unor prea puține acțiuni concrete. Și aceasta în parte pentru că aceste strategii privind uh, egalitatea nu sunt uh, suficient de bine puse în aplicare. Spunem peste tot că aceast, acestea trebuie să figureze în toate politicile externe, de exemplu. Dar uh, are loc o catastrofă naturală, precum, catas- precum um, cu tremurul din Haiti. Trimite multe ajutoare acolo. Însă dacă ne uităm la televizor ne dăm seama că bărbații se luptă pentru apă sau mâncare și femeile cu copii în brațe stau în uh, spate. Avem uh, informații conform cărora un număr imens de violuri au loc în uh, aceste uh, în zonele afectate din Haiti femeile se prostituează pur și simplu pentru puțină mâncare sau pentru puțină apă. Și e o problemă de care nu se vorbește deloc uh, în Uniunea Europeană care trimite ajutor acolo. Deci când trecem la fapte, uh, când trecem de la teorie la practică, rezultatele nu sunt strălucite. Ieri am avut uh, o discuție cu privire la concediul de maternitate. Și am votat în legătură cu concediul de maternitate în Comisia pentru Ocupare. Cu toții suntem pentru uh, suntem împotriva discriminării femeilor pe piața muncii, dar când uh, uh, trecem la fapte, ne dăm seama că până la urmă interesele corporatiste câștigă și a fost eliminat un aliniat care inversează sarcina dovezii când un angajator vrea să concedieze o angajată însărcinată. Deci, până la urmă, trebuie să impulsionăm, să facem eforturi pentru măsuri concrete. Mi-a plăcut această idee legată de femei în context de criză, dar trebuie să ne gândim și la societatea care îmbătrânește tot mai mult mulți oameni își pierd locul de muncă, uh, vor uh, trebui să fie asistat social și mă întreb cum vom echilibra această situație, cum vom reuși să vedem cum va arăta societatea și piața muncii, muncii peste 20 de ani. Trebuie să ne pregătim de pe acum și să adoptăm măsuri să ne pregătim pentru această nouă situație. De asemenea, această strategie fiscală mi s-a părut foarte bună. În țara mea, în Olanda, am avut tot felul de strategii fiscale care încurajează femeile să rămână acasă și să crească copiii. Trebuie să corectăm această situație, trebuie să vedem cum putem, uh, cum putem face ca lucrurile să funcționeze în fine. Au fost foarte multe aspecte interesante, dar aș dori să mă mai refer doar la unul. E nevoie de o activitate de cercetare mai aprofundată în ce privește violența, dar și celelalte aspecte. În unele state, tații sunt mai mult implicați în educarea copiilor. De ce acest lucru? Care sunt variabilele? Avem nevoie de acești, acești, acest index unic. Țările de jos a îndeplinit toate criteriile de la Lisabona în ce privește rata ocupării printre femei, dar nu contează dacă femeile lucrează două ore pe săptămână sau 12 ore. Deci, uh, ocuparea femeilor din țările de jos nu are nimic de a face cu ei, independența economică în mare parte. Trebuie să ne corectăm cifrele și trebuie să ne precizăm definițiile. Mulțumesc pentru aceste contribuții. Le vom folosi pentru raportul nostru cu mare plăcere. Mulțumesc! Președintă, mulțumim, doamna Cornelisen. Acum aș dori să dau cuvântul doamnei Belina Paic, director. Se ocupă de problemele de egalitate între bărbați și femei la Direcția Generală Egalitate de la Comisia Europeană. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă Președinte, mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați adresat-o la această audiere publică, dar mai ales pentru posibilitatea pe care ne-o dați de a asculta prezentările și ideile ă, prezentate și așteptăm cu nerăbdare raportul Comisiei și votul de la plenară. Aș dori să mă refer la o serie de chestiuni și la context în general. S-a vorbit deja despre schimbările în structura Comisiei, felul în care ne ocupăm de egalitatea între sexe. A existat o schimbare, am putea spune, dar pe de altă parte și multă continuitate. Permiteți-mi să vă explic cum. Directoratul meu general se ocupă de politicile de nediscriminare și egalitatea între sexe în Europeană și facem parte din uh, Directoratul General uh, Egalitate, Ocupare și șanse egale. Comisarul nostru va fi comisarul pentru uh, justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. Uh, pentru noi uh, această situație este plină de avantaje. În primul rând putem să avem această legătură strânsă cu politicile de ocupare și politicile sociale. E foarte important să avem uh, această politică de mainstream a problemelor de egalitate între sexe în toată Uniunea Europeană, dar faptul că suntem în uh, directoratul general care se ocupă de chestiunile sociale, inclusiv de fondurile sociale, e foarte important. Dar avem și o parte de portofoliu care ține cont și de alte probleme comuni- comunitare. Activitatea de comunicare foarte puternică în acest domeniu a Uniunii Europene. Mă gândesc mai ales la poziția uh, colegilor de la justiție și aici uh, apar problemele de violență împotriva femeilor, foarte importante. Și ne aflăm într-o situație în care comisarul nostru se ocupă de egalitatea între sexe în general, dar și de instrumentele care ne pot uh, ajuta să abordăm această problemă a violenței uh, uh, între sexe. După cum știți, probabil au fost discutate la Consiliu concluziile cu privire la, la președinției spaniole, care vor fi adoptate în 8 martie. Și așteptăm contribuția colegilor de la Justiție și Afaceri Sociale, dar așteptăm ca domnul comisar să se ocupe de acest dosar. Deci, noua structură este plină de avantaje și sperăm că um, Parlamentul va valida noul comisar. Bineînțeles, e de competența dumneavoastră. E o ocazie pentru mine uh, și să ascult și întrebările altor uh, um, deputați. În primul rând, în legătură cu uh, foaia de parcurs și follow-up-ul aia. Uh, Sigur că președintele Barroso își va anunța noul program de lucru. Sigur că pornim de la prezumția că va exista o urmare acestei foi de parcurs sub forma unei strategii, indiferent de nume, noi folosim uh, cuvântul strategie și de fapt în martie anul trecut la Strasburg, președintele Barroso a avut o ședință extinsă cu uh, comisarii care se ocupă de drepturi fundamentale pentru a, pentru a evalua punerea în aplicare a foi de parcurs și pentru a vedea care ar trebui să fie elementele care să figureze în viitoarea foaie de parcurs în contextul crizei economice în special, pentru că e foarte important să vedem ce s-a schimbat de când am publicat ultima strategie ne îngrijorează și ne deprimă, e inevitabil că faptul că prioritățile din uh, foaia de parcurs încă trebuie îndeplinite. Mai sunt și alte elemente noi, dar trebuie să vedem dacă s-a schimbat ceva în uh, Uniunea Europeană în, uh, pe plan economic sau social în Uniunea Europeană. Am pornit de la acest punct de plecare, am avut o conferință, o consultare publică foarte importantă. De asemenea, un aviz a fost pregătit de, de către Comitetul pentru Egalitatea între Sexe o comisie în care sunt reprezentanții statelor membre, societății civile, partenerii uh, civili uh, Concluziile vor fi adoptate în curând pentru că le vom pune la dispoziția dumneavoastră și a raportorului pentru a vă ajuta în activitatea dumneavoastră. Aș dori să mă mai refer la o altă activitate generală. Mă bucur că lobby-ul pentru drepturile femeii v-au distribuit raportul său cu privire la punerea în aplicare a platformei de acțiune de la Beijing. Aș dori să vă reamintesc că președinția suedeză uh, în ultimile luni a publicat un raport cuprinzător cu privire la punerea în aplicare a strategiei a platformei Beijing plus 15. E foarte util pentru că examinează tot ce se întâmplă în diverse, în diverse sfere, în diverse domenii, deci vi-l recomand cu căldură. Strategia pe care o vom prezenta în luna iulie, sperăm, ne bucurăm că raportul dumneavoastră va apărea în luna mai. Nu vrem să mergem mai departe de iulie pentru că știm că președinția belgiană dorește să lucreze pe baza strategiei după ce va fi publicată. Se bazează pe o abordare uh, duală uh, acțiuni specifice și uh, mainstreaming-ul pe criterii de egalitate între sexe, vom vedea care este impactul în politicile europene, dar latura externă este foarte importantă și ea. Trebuie să măsurăm egalitatea între sexe cu omologii noștri din întreaga lume, să aplicăm aceleași metode pe care le aplicăm în Europeană. Această strategie trebuie să examineze și problemele de guvernare. Cine face, ce face și așa mai departe și ajungem la follow-up în cadrul instituțiilor. Președinția belgiană s-a angajat să Uh, adopte concluziile cu privire la această strategie în timpul președinției belgiene și sperăm să continuăm activitatea și cu președinția maghiară uh, și să reafirmăm și chiar să întărim pactul Consiliului cu privire la egalitatea între sexe. Pentru că noi la comisie, și se știe foarte bine la comisia dumneavoastră, noi știm că egalitatea între sexe nu poate fi uh, obținută doar uh, dacă lucrăm singuri. Trebuie să folosim toate instrumentele și toate mijloacele posibile. Și trebuie să nu pierdem din vedere tot ce se întâmplă în Uniunea Europeană, în contextul european. Uh, ce însemn prin acest lucru? Ce uh, vreau să spun prin acest lucru? Trebuie ca considerațiile de uh, egalitate între sexe să fie integrate în toate politicile. Sigur că ocazia cea mai bună este strategia europeană 2020. Președinția suedeză a pus accentul pe această strategie în timpul celor șase luni. Cum putem aceste, egalitatea să își aducă contribuția la creșterea economică? Trebuie să ne asigurăm că în dezbaterile privind strategia 2020 vorbim despre egalitatea între sexe. De asemenea, uh, planul de acțiune de la Stockholm este foarte binevenit. Dar, mai ales în ce privește incluziunea comunității rome, stabilitatea privind, uh, egalitatea privind uh, persoanele cu dizabilități, toate aceste elemente, dar și problema demografică, care sigur va fi discutată în un program al domnului comisar Andor. Trei elemente finale în primul rând, problema de redactare a acestei strategie. Trebuie să fie o strategie cuprinzătoare, care să fie un program pe următorii cinci ani. Să vedem în această strategie cum în uh, domeniile prioritare in, cum includem uh, considerațiile privind egalitatea între sexe. Dar cred că sunt două aspecte foarte importante. Uh, diferența de salariu între bărbați și femei care e o consecință a tuturor tipurilor de inegalități. Sigur că variază foarte mult de la un stat membru la altul, însă e un domeniu care iese în evidență. De ce există această, uh, acest dezechilibru? Apoi, violența uh, între sexe. Sunt cele două teme prioritare pentru noi, sunt cele două mari titluri. Sigur, trebuie să vedem cum le măsurăm, să vedem cine ce face, e un aspect concret, dar e, sunt două elemente în care inegalitatea este strigătoare în Europeană. Apoi, în noua strategie trebuie să încercăm în continuare să vedem cum egalitatea între bărbați și femei uh, are un uh, impact asupra bărbaților. În concilierea între viața de familie și viața profesională, subliniem faptul că bărbații, din motive diferite, nu au încercat să concilieze ei înși, să armonizeze viața de familie cu, viața, cu cariera. Uh, femeile iau uh, concediu parental mult mai mult decât bărbații și trebuie să discutăm acest lucru cu partenerii sociali. Dar de ce bărbații sunt axați, sunt prezenți mai mult în anumite meserii decât femeile. De asemenea, să vedem cum femeile pot ajunge în uh, consiliile administrației, dar și cum bărbații pot deveni dascăl, de exemplu. Sunt uh, meserii care sunt exclusiv feminine, dar cred că e foarte important ca pentru generațiile următoare de copii să vadă că uh, femeile sunt prezente în consiliile de administrație, dar și bărbații sunt educatori la grădiniță. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc foarte mult, eh, doamna Baiche. Dau acum uh, cuvântul colegilor. Uh, deputații au ocazia să adreseze întrebări. Aș dori să uh, vă rog să adresați întrebări și nu să faceți discursuri. Vă rog să puneți întrebări succinte, pentru că astfel putem să, da cu, să dăm cuvântul și expertelor noastre care să răspundă la întrebări. Doamna Garcia, aveți cuvântul señora presidenta. Por supuesto, reiterar mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și eu aș dori să reiau mulțumirile adresate raportorilor care au participat la această audiere. Cred că dumnealor ne-au prezentat o realitate. Și suntem de acord cu ceea ce au spus. Trebuie să continuăm dezbaterea în legătură cu egalitatea de șanse între bărbați și femei și uneori, sigur că ne putem simți frustrate pentru că trebuie să vorbim la nesfârșit de handicapuri, de probleme, de uh, momente și de situații în care se manifestă sau nu se manifestă aceste egalitate de șanse, însă în același timp trebuie să privim și retrospectiv, să vedem ceea ce am reușit să obținem pentru a reuși să continuăm pe această cale a egalității de șanse între bărbați și femei pentru a înregistra progrese avem uh, nevoie să ne confruntăm cu aceste probleme care există în continuare, așa încât probabil că ar trebui să ne concentrăm eforturile asupra unor instrumente de control care să transforme egalitatea de șanse în realitate. Avem legi, avem instrumente. Haideți să vedem măcar în ce mod am putea să punem în aplicare mecanisme de control diferite pentru a eficientiza lupta împotriva acestor diferențe de salarii am putea eventual să ne bazăm pe anumite experiențe care au fost obținute, dobândite în alte state membre. Doamna Belinda Pike ne-a arătat oarecum care sunt competențele în materie de egalitate de șanse, cum se redistribuie ele în cadrul comisiei, aceste uh, competențe. De aceea aș dori să-i adresez o întrebare doamnei uh, raportor pe această temă. Și anume, vorbim despre comisia executivă în acest caz, însă e adevărat că putem uh, să vorbim și de uh, aceste chestiuni la nivel național sau local. Adică este nevoie de un singur organism care să coordoneze și să supravegheze situația astfel încât toate uh, politicile să uh, rețină acest aspect al egalității de șanse. Firește că dimensiunea transversală este importantă, însă, în același timp, este important și să se constate că instituțiile publice care supraveghează, care urmăresc aplicarea acestor prevederi în legătură cu egalitatea de șanse. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Întrebarea mea se adresează reprezentantei Comisiei și are legătură cu criza demografică. O să vă dau un exemplu pentru anul 2010, deci anul în care ne aflăm. În Bulgaria avem 65 de femei, 65% femei care sunt la pensie și 31% sunt bărbați din numărul total de pensionari. În, în statele, există diferență de 10 eh, ani în ceea ce privește eh, speranța de viață pentru bărbați între statele membre, iar pentru anul 2030 se prevede o creștere cu 30 de milioane de pensionari în Europa, a numărului acestora, ceea ce înseamnă că uh, vom ajunge la o criză demografică foarte gravă, axată pe eh, sexe, pe diferența de sexe, ceea ce reprezintă un dezavantaj. E un dezavantaj în Europa să fii în vârstă și să fii femeie. Întrebarea mea este dacă are Comisia intenția de a modifica foaia de parcurs, punându-se accentul pe populația care îmbătrânește și în mod deosebit eh, punând accentul pe accesul la servicii medicale, servicii sociale pentru aceste femei care și așa sunt defavorizate. Eh, mulțumesc, doamna Thompson. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și vă mulțumesc foarte mult tuturor vorbitorilor, vorbitorilor, de fapt. Cred că dumneavoastră v-ați referit la o serie de chestiuni foarte importante. Doamna Valby, Walby s-a referit la uh, criza financiară, care mie mi s-a părut uh, foarte interesant, uh, că asta a spus că femeile nu pot să influențeze acest lucru, pentru că ele nu iau niciun fel de decizie în acel sector. Așa încât trebuie să sporim rolul femeilor și mi se pare o chestiune foarte importantă. În același timp, dumneavoastră vă referați la un alt lucru. Era vorba despre o chestiune care ține drepturile omului uh, și vorbeați și de mainstreaming și de egalitatea de șanse, pentru că ceea ce se întâmplă în acest moment în Europa, constatăm, spre exemplu, că în 2002 a apărut o, o directivă europeană în legătură cu aceste chestiuni privind egalitatea de gen și, printre altele, se spune acolo că toate statele membre trebuie să creeze un astfel de institut privind egalitatea de gen. Avem acest institut european, însă, de fapt, ceea ce s-a întâmplat a fost că în toate statele membre nu mai există niciun fel de institut și uh, chiar și în Regatul Unit acest institut a fost uh, a fuzionat cu alte instituții și s-a creat, de fapt, un institut pentru drepturile omului. De aceea, uh, această chestiune a diferenței și egalității de gen a fost subsumată problemei drepturilor omului și singura țară din Europa unde există un astfel de institut, Institutul de la Mujer, acesta este Spania, pentru că în celelalte țări aceste institute au fost integrate în altele. Nu știu dacă acesta este un avantaj în ceea ce privește problema femeilor să fie trecute la grămadă, problemele lor cu cele care țin drepturile omului, uh, Firește că se pot lua măsuri, uh, se poate ține cont de experiențe din diferite domenii, însă, așa cum spunea și doamna Iaroca, iar în momentul în care vorbim despre uh, femeile rome, acestea sunt uh, afectate de alte forme de represiune, spre deosebire de bărbații romi. Ați văzut că vorbim și despre persoanele cu handicap uh, și pentru aceste persoane condițiile sunt diferite în funcție de uh, dacă sunt bărbați sau femei, chiar dacă aparțin aceleași minorități. Deci v-aș ruga să dezvoltați un pic aceste subiecte. Și apoi, doamnei Giovanna de Molin, m-aș adresa acum, uh, mi se pare foarte interesant și în același timp foarte important că putem să ne ocupăm de aceste categorii de femei care sunt cele mai vulnerabile în societatea noastră. Și, așa cum s-a spus și mai devreme, femeile îmbătrânesc, durata de viață a crescut și, practic, grupul femeilor este un ce în ce mai mare. Însă, nu știu dacă am înțeles eu bine ce spuneați noastră în legătură cu femeile singure și divorțate. Dumneavoastră spuneați că dacă își găsesc un nou partener, viața lor revine la normal? Așa ați spus. Eu cred că multe dintre femeile divorțate au avantajul că se pot concentra pe copii, pe carieră și eh, mai bine își mențin țin această seară în altate decât să-și investească energia într-un alt bărbat. Mulțumesc, doamna Thompson. Doamna Matera are cuvântul. Și apoi va avea cuvântul doamna profesor, profesor Marcela Coze. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș fi dorit și eu să, să mulțumesc experților care se află astăzi aici și, în mod deosebit, aș dori să mulțumesc pentru șansele pe care ni l-a oferit și pentru imboldul de reflexie pe marginea unor teme pe care noi le dezbătem în fiecare zi în Comisia pentru Egalitate de Șanse, însă e vorba de o serie de aspecte noi și care ar putea să genereze noi procese de reflexie astfel încât să ne aprofundăm cercetarea în acest domeniu. Foarte pe scurt, două întrebări. Una pentru doamna Damolin, care doream să-i mulțumesc pentru experiența dumnei extraordinară atât în Italia cât și în Europa și în mod deosebit în ceea ce privește egalitatea de șanse și în ceea ce privește politica serviciile de conciliere între viața profesională și cea de familie. Voiam să întreb, în baza celor spuse în raportul dumnei, care sunt strategiile, care ar fi metodologiile de cercetare pe care dumnei ni le sfătuiește pentru viitor. Cum vedeți dumneavoastră aceste chestiuni pentru viitor? Uh, și acum mă adresez doamnei profesoare, uh, profesor Wolby, ce părere aveți dumneavoastră în legătură cu posibilitatea de a se recrea o carta drepturilor fundamentale pentru femei? Eh, vă mulțumesc, doamnă Matera. Aș vrea să vă reamintesc că absolut toată lumea poate lua cuvântul, însă vă rog să interveniți doar uh, timp de un minut și să puneți întrebări, nu să faceți declarații. Doamna Marcela Coți, vă rog. Eh, doamnă președinte. Voiam pur și simplu să subliniez această solicitare care a apărut, aceea de a analiza aceste presiuni care există, mai ales în ceea ce privește, să spunem, aspectele care țin și de discriminarea multiplă. Însă, mi se pare în același timp relevant să avem o abordare obiectivă a modului în care putem deja să evaluăm ceea ce s-a făcut, lucru care de altfel s-a și spus și voiam să-l subliniez și eu, nu doar din punct de vedere al modului moduri în care se stabilesc indicatorii ad hoc, care, firește, sunt cei mai relevanți, însă uh, aș dori să spun că subgrupul care se ocupă aceste chestiuni nu a prezentat niște rezultate mulțumitoare și în mult deosebit dacă este să plasăm în context rolul femeilor în cadrul familiei și prin intermediul indicatorilor, ba chiar sporind, să spunem, sursele statistice existente. În acest moment, uh, Există o bază de date care nu este suficientă, însă care pentru moment nu este accesibilă tuturor cetățenilor europeni și în mod deosebit aceiași indicatori comuni, aceiași indici comuni care se folosesc în nivel comunitar nu sunt folosiți în mod complet, mai ales în ceea ce privește diferențele care se fac între familiile nucleare. După cum am văzut, ele sunt esențiale pentru înțelegerea consecințelor politicilor asupra femeilor și bărbaților din această societate. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Vicky Gleis de la EPPF. Vă mulțumesc. Poate să vă spun că organizația noastră a contribuit la lobby-ul femeilor, lobby-ul european al femeilor. S-au menționat trei domenii subreprezentate în raport și întrebarea ar fi dacă s-ar putea face mai multe eforturi în această direcție. Un domeniu este sănătatea și mai ales sănătatea sexuală și reproductivă. Am auzit uh, cât de importantă este pentru viața femeilor, pentru viitorul lor, pentru poziția lor în societate. Un alt domeniu la care vreau să mă refer este violența pe criterii de sex la următoarea sesiune privind strategia am putea eventual să discutăm mai mult despre sexualitate, despre pregătire, despre cum învățăm pe băieți și pe fete să se respecte unii pe alții. Știu că nu putem să soluționa totul, însă e clar că de foarte multe ori femeile trebuie să se lupte de trei ori mai mult pentru ca drepturile lor să le fie recunoscute. Vă mulțumesc. Doamna Luiza Antolin. Bună ziua! Sunt uh, Luisa și lucrez pentru rețeaua White. Ar vrea să mă refer la capitolul, capitolul din noua strategie privind promovarea egalității între sexe în politicile externe ale Uniunii Europene. Doamna Silvia Wolby a spus că s-au făcut anumite progrese, însă după ce am ascultat-o pe doamna Velinda Pike, mi-am dat seama că există în continuare motive de îngrijorare în acest domeniu. Ca și în strategia anterioară, indicatorii sunt foarte puțin numeroși, iar coordonarea și coerența față de alte politici europene, cum ar fi cea de dezvoltare sau politica comercială, nu este suficientă. Nu sunt suficiente, mă scuzați. Uniunea Europeană ar trebui să joace acest rol de promovare a egalității între sexe și în ceea ce privește relațiile sale externe. Uh, trăim într-o lume globalizată, nu avem cum să ne concentrăm doar asupra femeilor din Uniunea Europeană. Trebuie să ne gândim și la femeile din restul lumii, iar toate politicile UE au o influență nu doar asupra femeilor din țările cu care UE are relații, ci și uh, din perspectiva politicilor noastre. Ar vrea să subliniez importanța faptului că acest uh, capitol ar trebui să se concentreze mult mai mult pe politicile externe ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Ana González. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare pentru doamna Giovanna Damolin. În lumina celor spuse de dumneavoastră, credeți că s-ar cuveni să includem câteva elemente suplimentare, de exemplu, cum trebuie abordată problema femeilor în vârstă care nu pot să uh, fie, de exemplu, înscrise sau nu pot fi înscrise într-un uh, azil. Cum putem face pentru ca acestea să fie ajutate la domiciliu? O al doua întrebare, cum îi putem îngriji pe bătrâni? Cum putem recunoaște și cum îi putem stimula, de exemplu, să petreacă mai mult timp acasă, nu neapărat în instituții? Există multe femei în vârstă care trebuie să rămână acasă temporar, deoarece au, de exemplu, un copil handicapat sau alte probleme. Ce fel de uh, înlesniri le putem uh, oferi acestor persoane. Ultima întrebare acum în legătură cu concilierea. Cred că for family Credeți că ar trebui să avem în vedere nevoia pe care au, de exemplu, și bărbații și femeile de a rămâne acasă la un moment dat pentru a-și îngriji copiii? Mulțumesc tuturor celor care au adresat întrebări. Vom mai avea încă o dată ocazia de a adresa întrebări după, între, după intervențiile următorului grup de discuție. Aș dori acum să le dau cuvântul celor trei experte pentru a putea răspunde la întrebări. Dat fiindcă nu avem prea mult uh, timp uh, disponibil, vă voi limita timpul de vorbire. Veți avea trei minute fiecare pentru a răspunde la întrebările adresate. Vom începe prin uh, a-i da cuvântul doamnei Wolby. Mi s-au pus mai multe întrebări în legătură cu drepturile omului. Carta fundamentală a drepturilor femeilor, deci s-a recomandat să se elaboreze astfel de cartă, s-au pus întrebări în legătură cu drepturile sexuale și de reproducere și întrebări uh, foarte serioase în legătură cu rolul drepturilor omului. Este un discurs foarte vehiculat la nivel internațional, însă în Uniunea Europeană nu este suficient de prezent în instituțiile uh, europene, precum este și uh, precum este conceptul de tratament egal. Care sunt slăbiciunile și punctele forte? e foarte folositor pentru a promova lupta împotriva violenței uh, legate de sex și este de asemenea o politică folositoare în ceea ce privește politica sexuală și de reproducere. Eu cred că a venit momentul ca la nivel internațional UE să facă tot posibilul în cadrul ONU pentru a depăși poziția pe care o are SUA în legătură cu sănătatea reproductivă ar trebui să punem din nou pe tapet dreptul la avort, să știm că agențiile ONU um, nu au reacționat deocamdată la fost la schimbarea de poziție pe care a avut-o state, au avut-o Statele Unite ale Americii. În contextul european, cred că avem instituții mai puternice Ideea este să menținem aceste instituții. Avem foarte multe instituții privind de calitatea, însă când toate acestea au fost puse la oaltă, din păcate s-a pierdut din importanța acordată dimensiunii egalității între sexe. Deci trebuie să ar fi trebuit să se identifice special problema discriminării legată de sexe atunci când uh, s-au creat aceste instituții integrate. Am analizat, am văzut uh, care au fost greșelile și cred că ar trebui din nou să punem pe tapet această problemă. fostele instituții țineau cont de discriminarea multiplă legată de temeiuri de vârstă, de sex, de etnie. Pentru ca lucrurile să funcționeze, ar trebui să reintroducem egalitatea între sexe la instituții. Doamna Damolin. Vă mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră. Dumneavoastră ați atras atenția asupra demografiei. Problema femeilor în vârstă a fost abordată de multe din dumneavoastră. E o problemă care uh, ar putea deveni un pericol foarte mare pe viitor dacă nu abordăm problema cu mare atenție. Am auzit idei în legătură cu modul în care ar trebui să ajutăm femeile. Asta nu este treaba demograf- demografilor. În spitale, de exemplu, ar trebui să existe măsuri, s-ar putea organiza, de exemplu, cooperative ale femeilor pentru asistența la domiciliu. Și pentru acest lucru ar trebui să ne concentrăm în ultimii ani, în următorii ani mai ales. Aș vrea să mă refer acum la femeile singure și despărțite. Eu nu intenționam să spun că femeile ar trebui să fie în căutarea unui bărbat. Nu, se pot descurca și singure. Însă, în faza în care rămân singure, fără soț, care nu primesc suficient bani pentru a-și întreține copiii, e o fază critică. Bineînțeles, poate fi o fază uh, provizorie din viața lor, însă este o fază plină de pericole pentru aceste femei care rămân singure, fără soț, iar uh, soțul nu plătește pensia alimentară. E o situație care trebuie soluționată. Dacă familia ar avea două salarii, e clar că situația s-ar întoarce la normalitate, deci eu nu M-am referit la faptul că femeile ar trebui să-și caute un bărbat. Am spus că din punct de vedere economic e mai simplu când sunt două salarii. Ideea este că atunci când femeile se află într-o astfel de situație, ar trebui să beneficieze de asistență gratuită pentru a se integra, de exemplu, pe piața muncii. Multe dintre aceste femei nu sunt la prima tinerețe și, de asemenea, au nevoie de cursuri pentru a putea avea un loc de muncă. În ceea ce privește căutarea unor strategii noi, s-a spus că lipsesc statistici în legătură cu uh, discriminarea femeilor, lipsesc indicatori. Ar trebui elaborați astfel de indicatori care să fie omogeni pe întreg teritoriul european. Și eu aș vrea să adaug un lucru nou, și anume să se cerceteze dintr-o nouă perspectivă în acest domeniu. Femeile ar trebui ascultate. Politica nu ar trebui să fie o suprastructură. Femeile sunt cele care trebuie să aleagă anchete directe pe teren, să ascultăm femeile, să vedem ce au de spus, să vedem care sunt nevoile lor și din aceste nevoi de la aceste nevoi să ajungem la niște politici pentru conciliere. Vă mulțumesc. care cuvântul doamna Marisa Soleto. În 10 minute nu aveam cum să spun tot ce vreau. Acum în 3 minute e și mai greu. Am ascultat cu mare grijă tot ce s-a spus. Au fost intervenții foarte interesante. Eu mă voi referi la trei lucruri. În ceea ce privește relațiile internaționale, eu cred că a venit momentul ca instituțiile și țările dezvoltate să fim conștiente, să fim cu toții conștienți de responsabilitățile pe care le am. Iar în relațiile internaționale și de cooperare internațională ar trebui să le cerem statelor să nu uite această dimensiune. Eu cred că a venit momentul ca Uniunea Europeană să facă tot posibilul pentru ca rezoluția 1325 a Consiliului să fie într-adevăr pusă în aplicare. Există state care au deja mecanisme de evaluare. E vorba de acțiuni care trebuie puse în comun. Cred de asemenea că nivelul de a egalității între sexe necesită mecanisme la nivel diferit. E nevoie de asemenea de un buget și de resurse. Pentru integrare e nevoie ca în fiecare linie de acțiune să existe o persoană care să se ocupe de egalitatea între sexe. Să există persoane care urmăresc, de exemplu, ceea ce se întâmplă cu politica de egalitate între sexe peste tot. Dacă nu vom avea suficient personal, nu vom avea resurse, rezultatele nu au cum să fie pozitive. orice teorie, orice analiză a urbanizării arată acest lucru. Ceea ce privește drepturile omului și abordarea acestora la universitate. Din poziția pe care o am și deoarece am colaborat cu agenți uh, antidiscriminare în țara mea, mi-am dat seama că transversalitatea egalității între sexe în domeniul discriminării nu e ceva ușor de făcut. E foarte greu să convingi lumea că egalitatea între sexe e o problemă transversală care afectează toate sectoarele și creează de multe ori uh, situații noi. În universități, de exemplu, am avut discuții în legătură cu faptul că, bineînțeles, femeile aveam deja legislația antidiscriminare. După aceea a venit uh, legislația privind uh, discriminarea pe motive de vârstă sau de handicap. Ceea ce contează este diversitatea și egalitatea pentru toți. În ceea ce privește acum participarea bărbaților și sănătatea femeilor îngrijitoare, care își îngrijesc copiii. Cea mai bună soluție este să împarți munca și prin legislație bărbații pot fi uh, încurajați să participe la sarcinile conjugale. Vă mulțumesc, doamna Paică. Câteva întrebări v-au fost adresate și dumneavoastră. Yes, let, let, I'll be, have a chance to speak later, so I'll... Da, voi mai lua cuvântul și mai târziu, deci acum o să fac câteva observații rapide. În primul rând, contextul democratic susține tot ce facem noi în această strategie trebuie să fie clar atât în ce privește strategia privind uh, egalitatea de, între sexe, dar și toate aspectele privind această egalitate în legătură cu uh, tendințele demografice, pensii. Totul trebuie să se bazeze pe înțelegerea diferențelor între sexe. Și aici ajung la a doua observație pe care doresc să o fac. S-a spus foarte mult de importanța unor date pe care să le putem compara. Sigur că avem nevoie de astfel de date în multe domenii, dar să nu subestimăm ce avem și să folosim bine tot ce avem, pentru că noi la Comisie cooperăm foarte strâns cu statele membre, cu uh, institutele statistice, pentru a ne asigura că primim date agregate în funcție de sex în diverse domenii. Și folosim aceste rapoarte. În ultimul raport privind uh, egalitatea adoptată către Comisie înainte de Crăciun, care tocmai v-a fost trimis, uh, există o anexă foarte importantă care detaliază ce s-a întâmplat datele cele mai recente din statele membre în anumite domenii, inclusiv, de exemplu, riscul de sărăcie. Și aici, așa cum s-a spus, observăm cum uh, unele state, de exemplu Slovenia, Bulgaria, dar și Letonia, Estonia, Lituania și România, Femeile cu vârsta de peste 65 de ani riscă să fie mai sărace decât bărbații. Deci e un risc pe care, uh, e un risc pe care trebuie să ne bazăm uh, activitatea. În legătură cu rolul bărbaților, noi am făcut un uh, studiu, un eurobarometru ale cărui rezultate vor fi publicate recent. Dar e foarte interesant să vedem care au fost răspunsurile la întrebările noastre o întrebare. Dacă femeia câștigă mai bine, ar trebui ca bărbatul să se ocupe de copii, să rămână acasă, să fie casnic, de exemplu? O întrebare. În mod surprinzător, multe femei nu cred a, a, acest lucru. Crede că bărbații ar trebui să lucreze. Apoi, cine ar trebui să se, să se ocupe în primul rând de copii? Un uh, procent foarte mare de femei consideră că femeile ar trebui să se ocupe în mod principal de copii. Și, în mod surprinzător, uh, răspunsurile din partea bărbaților nu erau atât de mari, de, de, de numeroase. E surprinzător! Deci chiar dacă femeia câștigă mai bine decât bărbatul, în funcție de tradiția socială, femeile consideră că bărbații ar trebui să fie aliați, pentru că există foarte multe stereotipuri în care pot cădea femeile ca și bărbații. În legătură cu punerea în aplicare a legislației, ne asigurăm că statele membre pun în aplicare legislația. Dar sigur că trebuie să vedem cum se folosește această legislație. N-are rost să ai uh, drepturi dacă nu le exerciți și de aceea uh, institutele, organismele de calitate, dar și uh, partenerii sociali, societatea civilă sunt foarte importanți. Și în anii viitori vom, intenționăm să cooperăm și mai strâns cu dumneavoastră pentru a ne asigura că cât mai mulți cetăț cetățeni își cunosc foarte bine drepturile. Tot pe tema drepturilor, să nu uităm că avem un uh, o, o legislație foarte importantă europeană privind egalitatea între sexe, apoi convenția CEDO, convențiile CEDO și avem Carta Drepturilor Fundamentale uh, care are un statut mult mai bun conform tratatului de la Lisabona. Deci problema este cum putem exercita aceste drepturi. Dacă există domenii în care e nevoie de noi texte legislative, haideți să vedem care sunt ele, dar în primul rând să punem în aplicare tot ce avem. Varmt ehm, Președinte, vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc expertelor noastre care au avut o contribuție foarte importantă la dezbaterea uh, aceasta excelentă și care ne-au adus cunoștințe noi. fortsätter vi vårt seminarium och eh, jag, innan jag välkomnar... Continuăm audierea noastră. Înainte de a ura bun venit eh, celui de-al doilea grup de experți, aș dori să vă reamintesc eh, câteva lucruri foarte importante. Mulți experți au vorbit foarte repede, ceea ce a fost foarte greu pentru interpreți. Deci aș dori să vă rog să nu uitați acest lucru și deci să nu uh, pierdeți din vedere faptul că nu trebuie să vorbiți foarte repede. Apoi, aș dori să vă mai informez că în anumite limbi anumite cuvinte sunt masculine, nu în termeni trebuie să zicem neapărat uh, director și nu directoare. Eu am încercat să folosesc în mod intenționat o limbă neutră, știu că nu se poate în toate limbile, îmi cer scuze dinainte. Aș dori să trec acum la al doilea grup de experți care vizează instrumentele și uh, Um, mijloacele pentru a avea o strategie eficientă la nivel european. Aș dori să urez bun venit doamnei Miria Vasiliadu, secretar general al lobby-ului european al femeilor. Bun venit, doamnă Vasiliadu. Aveți 10, cuvin- 10 minute pentru intervenția dumneavoastră, vă rog. Bună ziua tuturor! Aș dori în primul rând să vă mulțumesc călduros Uh, mulțumesc Comisiei pentru invitația pe care ne-ați adresat-o. Am avut o cooperare foarte fructuoasă de durată de-a lungul anilor. Am dorit să mulțumim mai ales doamnei președinte pentru faptul că ne-a invitat la această audiere. Am uh, cooperat și cu mulți cu dumneavoastră, cunoaște multe chipuri din sală, din toate grupurile politice care și-au adus contribuția la activitatea noastră și mai ales la ultima noastră campanie cu privire la femei și procesul de luare a deciziilor și mă bucur de fapt faptul că toate partidele s-au unit pentru un subiect care ne interesează pe toți. S-a spus deja că timp viitorul uh, e plin de provocări, având în vedere mai ales criza economică și financiară. Mai avem și platforma Beijing plus 15, uh, uh, celebrată anul acesta, apoi tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare, avem uh, egalitatea între bărbați și femei care face parte din portofoliul noului comisar pentru drepturi fundamentale. Care sunt consecințele pentru activitatea noastră? În uh, diapozitivul acesta aș dori să vă reamintesc cine suntem pentru cei care nu ne cunosc foarte bine. Aș dori să vorbesc despre punctele forte ale acestei uh, foi de parcurs, provocările viitoare și mai ales recomandări pentru viitor. Ce vă pot spune de capul locului? Suntem uh, cea mai mare organizație de tip umbrelă asociațiilor pentru femei mare în Uniunea Europeană. Avem uh, organizații în toate statele membre și ne axăm activitatea mai ales la nivel european. În ceea ce privește foaia de parcurs, prezentarea mea se bazează pe consult, procesul de consultare pe care l-am supus atenției Comisiei Europene, pe foaia de parcurs viitoare și în mapele de la ieșirea din sală Uh, aveți și uh, informații în legătură cu activitatea lobby-ului pentru drepturile femeilor. Am fost uh, foarte prezenți în redactarea avizului Consiliului privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, dar sigur că miza pentru statele membre este foarte diferită. Apoi, în ce privește întărirea foi de parcurs, a spus deja acest lucru și nu o să intru în detaliu, însă ce aș spune eu, aș dori să citez care a fost propunerea pe care noi am făcut-o comisiei. Foaia de parcurs a fost un mecanism de coordonare internă mai degrabă pentru Comisia Europeană decât o, un document uh, de strategie obligatoriu și s-a bazat pe contribuții voluntare din partea serviciilor uh, Comisiei. Și trebuie ca această uh, Uh, situația să se oprească. Avem nevoie de un plan strategic de acțiune pentru egalitate adevărată între bărbați și femei cu măsuri, angajamente concrete și cu mecanisme de tragere la răspundere. M-am bucurat de faptul că doamna Belinda Pike a făcut o aluzie în legătură cu comisia se îndreaptă în această direcție. Care sunt punctele forte ale acestei foi de parcurs? faptul că aspectul, deci mainstreaming, uh, a fost inclus în toate politicile și au fost adoptate măsuri concrete. Voi reveni ulterior. Faptul că în toate domeniile de activitate se uh, tinde înspre egalitate între bărbați și femei, chiar dacă există inegalități, dar și faptul că sunt incluse și priorități uh, dincolo de politicile de ocupare, de exemplu violența împotriva femeilor, femeile în procesul decizional, educația, dezvoltarea și cooperarea. Și o să revin și la aceste aspecte mai târziu. Prima provocare care a fost deja discutată, nu mă acces prea mult asupra ea, este criza financiară și economică. Însă aș dori să adaug că avem un sistem, un sistem care în mare măsură ne-a arătat că este un eșec. Deci ce trebuie să facem în continuare? E să Ă, vedem această criză ca pe o cuzie unică, aceste timpuri de restriște, pentru a face lucrurile în mod diferit și a lua o direcție diferită, a adopta un model diferit. Trebuie să spunem că nu ar trebui să fie reduse fondurile pentru măsurile destinate femeilor. De fapt, în unele domenii au loc astfel de uh, reduceri în unele state membre avem nevoie de ă, studii de valoare de impact în funcție de gen. Planul Comisiei nu include acest aspect. Apoi trebuie să contracarăm efectele negative asupra femeilor ale cheltuielilor publice, mai ales în domeniul îngrijirilor de sănătate, dar și uh, îngrijirile acordate copiilor. Mă refer și la îngrijirile acordate persoanelor în vârstă, voi reveni. am făcut o declarație și o recomandare foarte puternică în legătură cu femeile și criza financiară și în prezent avem în delurare un studiu cu Oxfam în legătură cu efectele crizei asupra femeilor, pentru că se vorbește foarte mult despre acest aspect, dar nu avem date concrete, nu avem rezultate. Deci, pentru noi e mai degrabă o criză invizibilă, despre care nu se prea vorbește. Da, profesor Walby a, a abordat acest subiect în prezentarea sa și în răspunsurile la întrebări. Egalitatea între bărbați și femei reprezintă un scop în sine. În ultimii cinci ani, cel puțin, ni s-a spus că e nevoie de egalitate pentru că avem nevoie de creștere economică, de locuri de muncă, de bani, de avem nevoie de aia, de aia. De fapt, avem nevoie de egalitate de dragul egalității. Și trebuie să folosim acest argument în felul în care discutăm despre egalitate și despre planul strategic. E mai mult, egalitate, e mai mult decât uh, creștere și locuri de muncă. Avem nevoie de coordonare între nivelul național și european. Și s-a mai spus acest lucru, a fost prezent în intervențiile deputaților și mă bucur de faptul că s-au referit la acest aspect. Egalitatea între bărbați și femei nu ar trebui să se piardă în dezbaterea egalitate pentru toți și aici intervine problema unui organism pentru egalitate și uh, faptul că, uh, de fapt, uităm egalitatea pe criterii de sex. Există o propunere a Comisiei cu privire la antidiscriminare pe care o sprijinim foarte puternic și atragem atenția deputaților europeni că, în primul rând, există diferențe foarte mari de legislație în legătură cu sexe, care ar trebui să fie uh, abordate, și apoi, dacă această propunere privind antidiscriminarea nu reușește să aibă un mainstreaming, atunci uh, e un eșec total. Și apoi, protecția drepturilor femeilor, Trebuie să discutăm acest lucru și mă bucur de faptul că președinția spaniolă uh, a pus uh, pe tapet problema violența împotriva femeilor și faptul că ar trebui să uh, vedem dacă e nevoie de un temei juridic la nivel european. De asemenea și uh, protecția drepturilor femeilor în ce privește sănătatea sexuală și reproductivă. S-a spus uh, despre acest lucru în contextul ONU și să vedem ce putem face în legătură cu politicile externe și interne în Europeană legat de aceste drepturi. Deci mă refer la uh, acces la uh, îngrijirile de maternitate, uh, îngrijiri medicale în timpul sarcinii, apoi avort uh, uh legal dacă e nevoie. Planul de acțiune strategică. Trebuie să punem accentul pe faptul că egalitatea între sexe trebuie văzută dincolo de combaterea discriminării. Uh, egalitatea între sexe nu înseamnă luptă împotriva discriminării. Violența bazată pe gen e modul cum putem să traducem în fapte aceste principii. Deci, deci nu e suficient să ne axăm doar pe acest aspect, deși e un, e un început bun. Apoi, Resursele umane, s-a vorbit foarte mult despre acest lucru, dar avem nevoie de structuri care să ducă la egalitate între sexe și să se opună scăderilor bugetare. Avem nevoie de un organism bine coordonat, ceea ce înseamnă că personalul care se ocupă de egalitatea între sexe trebuie să fie bine uh, pregătit, trebuie să fie vorba de experți, să, nu, să fie suficiente resurse, să fie personal pe termen lung, Uh, în, la nivelul uh, statelor membre și la nivelul uh, Uniunii Europene se spune că da, o să faci parte din comisia asta acum și după aia altcineva se va ocupa, dar nu, nu e o metodă bună de lucru. Mai mult, în legătură cu planurile strategice, planurile strategice de acțiune, avem nevoie de acțiuni concrete, avem uh, nevoie de resurse financiare suficiente și spunem că trebuie să ne bazăm pe cele șase domenii din foaie de parcurs pentru a oglindi și avem recomandări concrete foarte puternice în uh, documentul de consultare uh, pe care vi l-am pus la dispoziție, însă trebuie să ne axăm mai mult pe violența împotriva femeilor, Apoi, trebuie să introducem măsuri obligatorii și apoi să vedem dacă putem avea un nou temei juridic. De apoi, trebuie să adăugăm ceva foarte important cu privire la imigrare, integrare și azil. E o realitate care este tot mai pregnantă. Are, a ieșit în evidență când am pregătit acest uh, foaie de parcurs în urmă cu 6 și 7 ani. Și apoi ce s-a spus în legătură cu excluziunea socială și sărăcie de către deputați. Și apoi chestiunea sănătății, a îngrijirilor de sănătate care primește tot mai multă atenție la nivelul statelor membre. O să încerc să finalizez într-un minut, nu știu cum o să reușesc. Mai dorim și să subliniem că această abordare duală de care vorbea și doamna Belinda Pike, combinarea mainstreamingului de gen și acțiunile specifice trebuie să continue și aceste măsuri specifice nu trebuie să dispară. E o tendință care apare tot mai mult și trebuie să fie oprită. Cum o să ajung la concluzie oare? Aveți uh, documentul. În ce privește indicatorii, țintele, suntem de acord cu diferențele salariale, apoi uh, Uh, serviciile pentru persoanele în vârstă, pentru toate grupurile, persoanele dependente. E o diferență foarte mare între statele membre și îmi pare rău că trebuie să uh, termin foarte repede, nu mai avem timp. Am dorit ca legislația uh, sau cadrul privind egalitatea între sexe să fie cu adevărat pus în aplicare. Avem Uh, CEDO, avem Beijing. Uh, toate statele membre au consemnat aceste platforme și toată lumea spune că avem nevoie de măsuri suplimentare. Nu, avem CEDO. CEDO e foarte bună și nu e pusă în aplicare de toate statele membre. Deci e un apel pe care îl lansez prin dumneavoastră guvernelor pentru a ne asigura că se face ceva în acest domeniu și pentru a ne asigura că dimensiunea de gen este cu adevărat integrată în strategia 2020. Avem raportul anual al Comisiei care uh, e de acord cu noi, nu suntem deci în dezacord, trebuie să luăm măsuri concrete. Mă opresc aici, deși nu am reușit să spun tot ce doream. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău, însă e adevărat că nu avem prea mult timp la dispoziție pentru a discuta subiecte atât de importante. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamnei Odete Filipe, coordonator al Comisiei pentru Egalitatea între Bărbați și Femei, de la Intersindicala Națională a Confederației Generale a Lucrătorilor din Portugalia în particular a Comissão por poder estar aqui com Mulțumesc tuturor, aș dori să mulțumesc tuturor în mod deosebit comisiei noastre de a mă afla astăzi aici, nu numai pentru a vă vorbi despre situația din țara mea, ci și pentru a-mi aduce o contribuție în legătură cu propunerile viitoare cu privire la Uniunea Europeană și să învăț câte ceva de la dumneavoastră. Aș dori să vă spun cum stau lucrurile în Portugalia. În ceea ce privește femeile care lucrează în Portugalia și care și tocmai și-au văzut consfințite drepturile în uh, Constituția țării după Revoluția Democratică din 25 aprilie, putem spune că calitatea de drepturi și de drepturi sociale este o realitate. Această situație a fost uh, afectată în ultimii ani din cauza faptului că nu s-a respectat legislația în vigoare, atât cea națională cât și internațională, cât și ca urmare a crizei economice și sociale care afectează în mod deosebit, să spunem, straturile mai vulnerabile ale societății. Astfel, femeile care lucrează astăzi sunt, până la urmă, imaginea cea mai vizibilă a sărăciei și a precarității, a salariilor reduse, a inegalității și a accesului la funcțiile sociale în stat maternitatea, în ciuda legislației aflate în vigoare, este afectată în fiecare zi și asta datorită practicilor și este amânată constant asta datorită activității femeilor și posibilității imposibilității de a-și uh, împăca viața de familie cu viața profesională. Femeile reprezintă 47 din populația activă portugheză și în mod deosebit în sectorul terțiar și în ciuda faptului că au un nivel de calificare superior al femeilor, rata de șomaj în cel treia trimestru 2009 era mai mare în rândul femeilor cu 0,6% față de 9,1% cât au bărbații. În ceea ce privește sărăcia, 58,3% dintre femeile mai tinere de 29 ani care au un loc de muncă și 33% cele între 25 și 34 de ani nu au un contract permanent de muncă. Salariul mediu al femeilor este mai mic în 19%, cu 19% față de bărbați și această medie se accentuează în domeniul industrial, acolo unde retribuția este cu 20% mai mic, deși au un nivel de calificare superior. 38,9% uh, dintre femei primesc salariul minim interprofesional, care este în valoare de 465 de euro, în vreme ce procentul la nivelul bărbaților este cu 5% mai mare. Firește că toate aceste diferențe salariale se reflectă în mod negativ asupra uh, acestor pensii uh, și acestor alocații de asistență pentru familie, alocații de maternitate sau de paternitate și, de asemenea, în ceea ce privește vârsta de pensionare și valoarea pensiilor. De asemenea, media pensiei la femei reprezintă 60% din media acordată bărbaților și, firește, că e vorba de aproape 50-60 de euro mai puțin de asemenea, femeile din Portugalia sunt afectate în mod deosebit de agravarea situației economice a întreprinderilor din uh, cauza nerespectării contractelor colective și din cauza unor noi forme de raționalizare a muncii care tind să impună un ritm de activitate mai intens și orar de muncă prelungit ceea ce creează probleme noi eh, din punct de vedere al sănătății și în ceea ce privește și eh, viața personală. De, poate că de multe ori femeile sunt cele afectate mai mult de bolile profesionale, mai ales în meserii care presupun o foarte mare meticulozitate și foarte multă precizie. Multe dintre ele sunt afectate de uh, concedieri colective și dacă sunt victimele acestui fenomen, nu își găsesc un loc de muncă. Ca să ne apucăm acum să ne um, gândim la programul de lucru, acesta poate să fie foarte mare fără să fie mărit eventual remunerația, acest lucru reprezintă de fapt o, un fapt de agresiune împotriva lucrătorilor în mod deosebit. Însă dacă la asta se adaugă faptul că nu există niciun fel de infrastructuri de sprijin al familiei astfel încât femeile sunt o obligate să mai muncească alte nu știu câte ore pe săptămână fără să primească bani, în condițiile în care bărbații lucrează 2 ore și 45 de minute muncă uh, remunerată, atunci este foarte ușor să ajungem la concluzia că avem de-a face cu un regres al civilizației, de fapt, care trebuie să-i punem capăt. Întrebarea este în ce mod putem să implicăm întreaga societate și pe toți lucrătorii și lucrătoare în lupta împotriva acestor inegalități, în ce mod putem face această societate mai solidară și mai inclusivă și mai democratică și cum putem obliga patronatul să recunoască și să respecte valorile sociale ale maternității și paternității și să respecte drepturile care decurg din acestea. Cum putem, de asemenea, să contribuim astfel încât valoarea muncii depuse de către femei să fie recunoscută și să fie remunerată corect și, de asemenea, să fie integrată în contractul colectiv de muncă? În baza experienței mele de lucru ca și sindicalistă și, de asemenea, uh, în confederații sindicale, acord o mare importanță a eforturilor depuse uh, pentru a se face investiții la locurile de muncă, pentru a se combate în această eliminare în fața unor situații concrete și pentru o, o serie de conferințe care au fost organizate și măsuri care s-au luat acord foarte multă atenție proiectelor care au fost lansate, multe dintre ele cu sprijinul Fondului Social European, cum este proiectul Equal, care a creat resursele necesare pentru crearea unei metodologii de analiză care pornea de la valoarea muncii fără a se ține cont de sex și, de asemenea, trebuie să ținem cont de Convenția Organizației Naționale a Muncii care reprezintă un instrument foarte important pentru a sprijini contractele colective odată cu eliminarea discriminărilor existente și aceste documente, aceste uh, date se află la dispoziția noastră pe site-ul internet și aș dori să subliniez faptul că grație acestei munci, Organizația Internațională a Muncii are printre ofertele sale și aceste subiecte și în acest cadru marcat de probleme, în același timp și de o serie de șanse, practic instituțiile europene și în mod deosebit Parlamentul European joacă un rol important în crearea de politici și de mobilizarea resurselor necesare pentru a fructifica și a asigura o egalitate de drepturi într-un cadru care să fie marcat de progres. Și în acest sens mi se pare important să ne referim la orientările generale în legătură cu finanțarea de proiecte în acest domeniu, care să urmărească consolidarea activității deja realizate, precum și dezvoltarea de noi proiecte. E nevoie de o serie de măsuri astfel încât statele să pună în aplicare planuri pentru a asigura egalitate în sectorul public și în sectorul privat, astfel încât să se ajungă la eliminarea tuturor formelor de discriminare directă și indirectă. E nevoie de măsuri și pentru a se garanta respectarea principiilor de uh, conciliere a vieții profesionale cu viața familială și, de asemenea, uh, și în stabilirea unor limite maximale de durată care să nu pună în pericol sănătatea lucrătorilor și lucrătoarelor. Trebuie să sprijinim de asemenea luarea de măsuri pentru uh, respectarea drepturilor, mai ales în ceea ce privește egalitatea de sex, între sexe, pentru a se ajunge la o schimbare a mentalităților și pentru a crește caracterul transversal și o repartizare activă și echitabilă a sarcinilor între femei și bărbați. Pentru că există situații de dreptate și de inegalitate și dacă uh, ne dorim ca acele uh, uh, vorbe pe care Europa le-a pronunțat să și aplice, trebuie să luăm măsuri. Vă mulțumesc și acum o să-i dau cuvântul doamnei Vesela Caraivanova, care este din Bulgaria și care este director adjunct al Institutului Național pentru Siguranța Socială. Și o să vă reamintesc, stimată doamnă, că este foarte important să nu vorbiți foarte repede, astfel încât interpreții să vă poată urmări. Vă mulțumesc! Радвам се и за мен е удоволствие и чест да възможността да... Vă mulțumesc! E adevărată plăcere și onoare să vă pot descrie situația din Bulgaria în ceea ce privește egalitatea între sexe. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Pârvanova pentru invitația pe care mi-a făcut-o de a participa aici și după cum știți, Comisia Europeană a spus că anul 2010 va fi foarte important în ceea ce privește egalitatea între sexe. Voi încerca să fiu cât mai succintă și uh, să vă prezint uh, în mare strategia națională bulgară în acest domeniu. De asemenea, voi referi la sugestiile pe care le am pentru a îmbunătăți această strategie și, bineînțeles, voi aștepta întrebările dumneavoastră. Care este starea actuală a lucrurilor? Pe ecran puteți vedea că există un cadru juridic, există acorduri internaționale la care Bulgaria a aderat și în funcție de, ca, de care și-a elaborat strategia națională. În Constituție se stipulează principiul nediscriminării, avem de asemenea codul muncii, avem legea privind promovarea ocupării, avem codul familiei, codul asigurărilor sociale și asist- o lege privind asistența socială. Prin toate aceste măsuri este interzisă orice formă de discriminare. Discriminarea pe temeiuri de sex și um, altele, bineînțeles. În ceea ce privește angajamentele la nivel internațional pe care și le-a luat uh, Bulgaria și armonizarea legislației naționale față de cea internațională. Pot menționa aici tratatul de la Amsterdam, tratatul de la Nisa, foaia de parcurs europeană pentru calitatea dintre bărbați și femei 2006-2010 și metoda deschisă de coordonare în domeniul protecției sociale și a incluziunii sociale. Ar trebui să ne dăm seama că această foaie de parcurs europeană pentru egalitatea dintre bărbați și femei este cadrul general uh, în care, prin care Bulgaria și-a elaborat propria strategie națională. Codul privind uh, asigurările sociale este o lege specială care stipulează universalitatea și obligativitatea asigurărilor sociale. De asemenea, în același cod se stabilește egalitatea dintre femei și bărbați. În ciuda acestei legislații speciale și în ciuda angajamentelor internaționale pe care ni le-am luat, trebuie totuși să menționez faptul că există încă legi uh, în Bulgaria care, din păcate, nu garantează suficient egalitatea între sexe în toate uh, aspectele. De aceea a trebuit ca în Bulgaria să elaborăm o strategie națională privind egalitatea între sexe. Principiile călăuzitoare sunt cele pe care le vedeți pe acest ecran. Respectarea drepturilor omului, drepturi egale, participare și acces egal la resurse pentru bărbați și femei, o reprezentare echilibrată în funcție de sexe în procesul de luare a deciziilor, parteneriate și ultimul element, monitorizarea și controlul. În ceea ce privește acest uh, ultim aspect, el ține de Comisia Antidiscriminare, a cărei uh, președinte, domnul Kemal Ayub, uh, este astăzi aici în sală. Țin să-l salut. vă pot spune că aceste politici au ca scop combaterea discriminării și promovarea unei dezbateri publice privind uh, egalitatea între sexe. Într-adevăr, trebuie conștientizată populația în legătură cu uh, toleranța și discriminarea legată de sex. Obiectivele noastre strategice și domeniile de acțiune. În domeniul economic trebuie menționat uh, obiectivul de la Lisabona în domeniul ocupării, eliminarea diferențelor salariale, egalitatea între sexe în ceea ce privește întreprinderile și agricultura, egalitatea în ceea ce privește sistemele de protecție socială și lupta împotriva sărăciei. Reconcilierea vieții de familie și uh, profesionale, implementarea unor politici eficace în sectorul public și privat, forme de angajare flexibile, extinderea serviciilor uh, sociale pentru copii și adulți și promovarea egalității între sexe în, la nivel guvernamental uh, local. Eliminarea violenței pe motive de sex, uh, eliminarea traficului de ființe umane și egalitatea între sexe în sistemul de securitate. Vrem ca prin aceste politici să se schimbe, în primul rând, mentalitatea populației mai ales acele idei preconcepute atât de înrădăcinate și care duc la inegalități, mai ales în învățământ și în mass media. Ca societate civilă nu ar trebui să tolerăm publicitatea sexistă sau alte comportamente din partea mijloacelor de, comuni- de comunicare um, care degradează și umilesc femeile. Ar trebui să garantăm cote, de exemplu, pentru femei în politică și în viața publică. În momentul de față, pe ecran, puteți vedea că am încercat să analizez uh, proporția dintre bărbați și femei la alegerile pentru Parlamentul European în 2009. 33% femei, 71% bărbați. Însă, pe următor, următorul grafic puteți vedea rezultatele acestor alegeri. În ciuda inegalităților, pe listele de vot, Există o egalitate în funcție de partide. Gerb uh, este pe locul întâi. Mișcarea conservatoare și uh, mișcarea pentru drepturi și libertate, de asemenea, se află pe un loc uh, egal. Aceste partide au plasat femeile printre primele locuri. Uh, este un test fundamental al modului de funcționare a unei societăți democratice, deoarece alegerile și modul în care sunt gestionate acestea sunt dovada cea mai grăitoare a dovezilor, pe, a, mă scuzați, a valorilor pe care le îmbrățișează un anume partid politic. Sunt sigur că, sigură că femeile în Parlament vor face tot posibilul pentru a încuraja egalitatea între sexe, prin intermediul legislației europene. Deoarece suntem uh, pe cale de a revizui strategia privind egalitatea între sexe, este și tema discuției de astăzi, de altfel, aș vrea să subliniez câteva elemente importante atât pentru Bulgaria cât și pentru celelalte state membre ale Uniunii Europene. E important să elaborăm un mecanism uh, cuprinzător național pentru șanse egale între femei și bărbați în cadrul uh, platformei pentru acțiune de la Beijing, adoptată la cea de-a patra conferință mondială privind femeile din 1995. Garanțiile financiare, de asemenea, sunt importante pentru a asigura eficiența um, Consiliului Național pentru Egalitate dintre Femei și Bărbați, un uh, organism uh, guvernamental în Bulgaria. La nivel uh, european, statele membre ar trebui sancționate dacă nu respectă faia de parcurs. Cred că legislația națională și sistemele naționale de asigurări sociale ar trebui obligate să introducă în întreaga Uniune Europeană conceptul de concediu parental. Vă pot spune că în țara mea acest lucru a devenit realitate și, conform legislației bulgare, tații pot să își ia concediu de, de paternitate. Însă, tradițiile și stereotipurile persistă și mulți bărbați, deși au acest drept, nu și le exercită. Sper însă că situația se va schimba. Astăzi discutăm aici despre modul în care guvernele locale pot fi mai active pentru a asigura o egalitate între sexe. După părerea mea, consiliile municipale ar trebui să își înființeze propriile organe consultative pentru a se asigura că Procesul de elaborare a strategiei naționale de egalitate între sex este un proces care pornește de la bază, de jos în sus. Bineînțeles, uh, sunt de acord uh, cu cei care au spus că um, concilierea între viața de familie și viața profesională e foarte importantă, drepturile omului de asemenea sunt foarte importante. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Eu voi da cuvântul acum doamnei Zita Gur, mai 5 minute, vă rog. Vă mulțumesc, dragi colegi. Eu uh, nu am putut să vin, eram la biroul politic al uh, grupului meu politic, Socialiștii și Democrații. În primul rând vreau să vă spun că e o plăcere să mă aflu aici și să văd că secretarul general al lobby-ului european al femeilor este aici. Uh, Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Aș vrea să mă refer la câteva aspecte importante. Dacă îmi permiteți, aș avea și comentarii în legătură cu ceea ce am auzit aici. E foarte important să ai o rețea pusă pe picioare pentru a te asigura că totul va fi posibil pentru femei. În primul rând avem nevoie de date pertinente, relevante și adecvate. E important pentru aceste politici. O mare parte din femeile europene se confruntă cu o discriminare multiplă și nu putem face nimic dacă nu avem niște informații clare în legătură cu situația lor. Mi-amintesc ce ne-a spus doamna Iaroca în legătură cu femeile din etnia romă. Deci dacă nu știi exact câte femei rome sunt, e foarte greu să faci ceva. Asta e primul rând. Nicio politică nu are cum să funcționeze fără niște statistici clare. Și tot, și sunt sigură că toți colegii mei de la comisie vor uh, sprijini această idee. În al doilea rând, resursele. E nevoie de finanțe europene pentru a ajunge la aceste politici din foaia de parcurs. Valorile, într-adevăr, sunt importante. Se despre valori am vorbit de sute de ori. Acum trebuie stabilite niște obiective clare în această foaie de parcurs și pentru asta e nevoie de resurse. Vă pot spune, de exemplu, în Ungaria, minister, ministrul muncii a creat un grup de lucru cu societatea civilă cu aceleași obiective, identice cu cele șase din foaia de parcurs. Avem idei bune, avem recomandări, însă cum putem pune în practică toate acestea la nivel de parlamente naționale și la nivel național? S-a spus de asemenea că nu există o metodă pentru a asigura salarii egale. Salut fapt, raportul colegii în legătură cu uh, salariile egale. Diferența știm că este mare. Dacă evoluăm în ritmul actual, în 70 de ani vom avea salarii egale, inacceptabil în societatea noastră. Deci avem nevoie de un prag clar, trebuie să obligăm uh, firmele care au peste 100 de angajați să formuleze un plan, egalitate și respect, pentru a-și lua angajamentul că vor face totul pentru a-i proteja pe angajații vulnerabili, pe femei și pentru a-și proiecta un sistem de remunerare al personalului. Ar trebui, e clar că aceasta crește eforturile administrative ale companiei, însă să ne gândim și la strategia 2020, uh, migrația și criza financiară. Acesta este contextul. Dacă plătim femeile mai puțin decât bărbații, comitem o, un delict, deci va fi ilegal. De asemenea, trebuie să avem o directivă privind violența împotriva femeilor. Dacă reușim să avem o astfel de decizie la nivel european, violența împotriva femeilor trebuie să fie inclusă și în foaia de parcurs. Statele membre care încă nu au un sistem de protecție trebuie încurajate să-l stabilească. Și încă o dată e nevoie de date fiabile, uh, compilate de autoritățile locale și naționale. Institutul uh, Egalității între Sexe se pare că nu s-a descurcat prea bine. Uh, de asemenea, în ceea ce privește programul de restructurare, s-au cheltuit foarte mulți bani în sectorul auto și financiar. Știți uh, că întâi au fost afectați bărbați în sectorul financiar. De ce? Pentru că acolo lucrează mult mai mulți bărbați și sectorul auto sau bancar este asemănător. Avem exemple foarte multe băncile gestionate de femei nu au suferit atât de mult de pe urma crizei. Deci când ai o femeie în poziție de conducere, ai mai multe șanse să faci față unei crize. Însă când au loc reduceri bugetare, femeile sunt mai vulnerabile, deoarece lucrează mai mult în sectorul public decât bărbații. Deci e nevoie de niște strategii de ieșire din criză. Acești bani au fost uh, folosiți mm, nu pentru a crea locuri de muncă în această criză. Nu mă mai refer la asta acum pentru că nu am timp suficient. Cineva a întrebat astăzi eh, pe ce se concentrează această politică. Pe mine mă îngrijorează și situația MPLG. Direcția Generală Ocupare e condusă de un mare maghiar, domnul Andor, însă la celălalt domeniu e doamna Reding. Deci aș cere multă atenție pentru a nu pierde posibilitatea de a acționa. Mediul, de asemenea, și mediul înconjurător sunt alte domenii, este un alt domeniu în care femeile pot fi implicate mult mai eficient. Vă mulțumesc! Doamna era cu date chis. Uh, what a long way we're coming, hey guys! Uh... Mulțumesc! Uh, bună, fetelor! Faptul că ne aflăm aici ne arată că această foaie de parcurs uh, se află pe direcția pozitivă. Egalitatea între bărbații și femei a intervenit în Marea Britanie în ultimii 60 de ani. Femeile au dobândit dreptul de vot, uh, fac parte din viața politică, sunt uh, medici, ingineri, avocați. Am avut o femeie care a fost chiar pilot în aviația britanică. Am aflat recent acest lucru. Femeile fac decizii în legătură cu modul de viață, cum își achiziționează proprietăți, de asemenea iau decizii importante în legătură cu îngrijirile de sănătate. Bărbații și femeile ă, încearcă să ajungă la egalitate. Bărbații ne susțin, dar nu putem să ne bazăm doar pe ei. Mai e mult de făcut, așa cum au spus antevorbitorii. Toată lumea dorește să existe salarii exacte, ă, salarii comparabile pentru același uh, tip de de muncă. De asemenea, drepturile de pensie uh, sunt uh, inegale. Vulnerabilitatea anumitor grupuri de femei crește datorită faptului că intervine sărăcia și femeile devin uh, victima violenței casnice și a exploatării sexuale. Deci chestiunea drepturilor egale este foarte importantă și e un domeniu uh, care ar trebui mai bine explorat, dar această dezbatere trebuie dusă la nivel național au vorbit femei din părți diferite din Europa și fiecare are experiența ei. Ceea ce înseamnă că trebuie să punem o întrebare, să ne întrebăm încotro ne îndreptăm. Mă întreb dacă e nevoie de o strategie europeană, răspunsul e da, însă e nevoie și de o strategie pe stat membru și când vorbim despre femei, femei vorbim despre femei la nivelul statelor membre. Nu poți să ajungi la femei dacă nu le abordezi ele rămân o abstracțiune. Se pare că nu facem uh, legătura direct cu femeile. Grupul ECR consideră că trebuie să uh, nu avem un uh, noi, Uniunea Europeană, un rol de conducere, ci prin intermediul statelor membre. Aș dori, din experiența mea personală, să vă spun că cred că ar trebui să depunem eforturi în a da femeilor dreptul de a avea opțiuni, de a face alegeri, unde vor să meargă, unde vor să lucreze, și această uh, opțiune trebuie să fie autodeterminarea, posibilitatea de a lua o decizie, de a-ți spune vreau să fac, pot să fac ce vreau, pot uh, să fiu casnică, de exemplu, nu e nicio problemă, am drepturi egale. De exemplu, uh, problema pensiilor trebuie discutată dacă uh, cineva dorește să facă această opțiune profesională, pentru că e vorba de opțiune profesională. Trebuie de asemenea și să protejăm femeile, grupurile vulnerabile, sărăcia, prostituția. Femeile sunt victime ale violențelor. S-a vorbit despre acest lucru. Sunt victimele traficului de carne vie. Iată aspecte în care Uniunea Europeană trebuie să sprijine statele membre pentru a avea obiective mai clare. Un alt domeniu important. Educația trebuie ca oamenii să înțeleagă cum s-a ajuns aici. Îmi aduc aminte că la școală mi se spunea că uh, nouă ne place rozul pentru că suntem uh, autodeterminate sau mm, chestiunea cu culorile, bărbaților le place albastru, femeilor, uh, uh, fetelor rozul. Trebuie să vorbim cu copiii, să le spunem că lumea e la dispoziția lor, pe picior de egalitate cu bărbații, cu băieții. Deci nu, se, nu numai educația e importantă, dar și ONG-urile și alte organisme privind egalitatea sunt importante. De asemenea, femeile trebuie să dobândească mai multă demnitate în anumite domenii. Mă, mă refer la pensii, de exemplu. Avem alocații pentru copii în Marea Britanie. Pentru o femeie care nu lucrează, e greu să-și păstreze demnitatea. Să nu uităm această armată de femei. Vorbim despre că femeile de carieră. Oricum. Deci femeile trebuie să dobândească demnitate, să aibă un grad de independență. Iată, trebuie să sprijinim sistemele prin dezbateri, să susținem organizații precum HERE, care sunt foarte utile. Legislație, nu știu o abordare, eu nu prea sunt pentru supra-reglementare. Și de asemenea, Uniunea Europeană trebuie să facă din acest lucru o prioritate. Doamna Vasiliu, foarte pe scurt, în legătură cu observațiile dumneavoastră, mi-a plăcut cuvântul proactiv. Da, trebuie să fim proactivi, trebuie să avansăm în acest mod. Violența împotriva femeilor, să nu uităm că e vorba, există și violența împotriva bărbaților. Una din uh, patru femei fac victima uh, violențelor, unul din șase bărbați se recuperează de decalajul. Violența împotriva femeilor, la fața locului. Dacă mergeți la refugiați, de exemplu, nici măcar nu știu în ce constă activitatea noastră. Doamnă Filip, o mai bună educație, da, dar mai ales pentru a avea posibilitatea de a alege. Femeile trebuie să poată alege ce vor. Nu-mi place când o femeie spune că sunt doar casnică, sunt doar soție ești foarte important, ești foarte importantă și pentru femeia care face carieră. Deci opțiunea, alegere este foarte importantă. Ultimul vorbitoare a vorbit despre ocupare și legislația pentru ocupare. Vă rog să nu vorbiți despre acest lucru pentru că nu facem decât să rănim femeile. Trebuie să vedem ce facem cu acest lucru, pentru că dacă supra-legiferăm, nu ajutăm femeile. Angajatorii vor, face, vor lua deciziile de care au nevoie. Că ne place sau nu, așa stau lucrurile. Deci facem asta sau uh, și ne referim la o lume uh, ideală. Deci, uh, legislația ar trebui să rămână de competența statelor membre. Doamna Paic, am foarte multe cartonașe. Doamna Paic, nu știu dacă e doamnă sau domnișoară, ați vorbit de faptul că femeile aleg sau cuplurile fac alegerea, deci uh, decid ca femeia sau bărbatul să lucreze, chiar dacă femeile lucrează sau câștigă mai mult. E adevărat, să nu uităm acest lucru, am terminat. Mulțumesc! Doamna Pike, vă rog, aveți cuvântul. O să uh, tratez la puțin uh, aleator subiectele care au fost abordate. Pentru a reveni la uh, studiul Eurobarometru care va fi publicat în curând. Are câteva rezultate pe care le putem anticipa, dar unele care uh, ne surprind și care trebuie studiate, pentru că cred că ne ajută să vedem cum să prezentăm politicile. Și e adevărat, e Uh, un domeniu în care statele membre sunt foarte importante, la fel ca și actorii sociali și toate părțile implicate. Nu pretindem că dacă avem uh, o strategie sau un cadru sau o foaie de parcurs, avem această înțelegere desăvârșită noi aici la Bruxelles, de sus, și că faptul că cei de la fața locului nu înțeleg e un eșec. Nu, trebuie să ne axăm pe acțiunile statele membre, a sectorului public și așa mai departe. În legătură cu angajatorii. Ce ne-ar interesa în următorii cinci ani în strategie ar fi ca mai multe femei să ocupe locuri de muncă. Europa are un potențial imens uh, în ce privește spiritul de inițiativă, dar uh, potențialul pe care reprezintă femeile nu e suficient uh, folosit și nu trebuie irosit. Apoi, structura la comisie. Înainte să vină Zita, am, explic am explicat care este structura actuală, am notat observațiile ei Voi reveni la sfârșit uh, la structură. În ce privește discriminarea multiplă, uh, doamna Laraca, Livia Iaroc, am cer scuze, a vorbit despre acest lucru. E foarte important felul în care tratăm egalitatea de gen și discriminarea multiplă ca părți complementare a modului în care tratăm alte grupuri, de exemplu, importanța perspectivei de gen în incluziunea sau integrarea socială, economică a persoanelor de etnie romă sau a persoanelor cu dizabilități. În ultimii cinci ani am înțeles că e mai bine uh, înțeleasă multidiscriminarea și anul european de oportunități egale pentru tot. Am avut o comunicare în 2 iulie uh, 2008, foarte bună, și vom continua să aprofundăm înțelegerea, înțelegerea multiple, împreună cu statele membre și ne bucurăm și de faptul că ONG-urile europene se axează pe o anumită temă sau o problemă și sunt mai sensibile la această problemă a discriminării multiple și la alte probleme care sunt uh, la mijloc, de exemplu problema transgenului. Salut raport, A fost un raport de la Consiliul Europei pe această temă și felul în care uh, transexualii, de exemplu, uh, uh sunt afectați. De exemplu, uh, există rapoarte ale Agenției pentru Drepturile Fundamentale care acoperă acest aspect. În legătură cu legislația, uh, persoana de la lobby-ul europenilor au spus că există diferențe foarte mari între legislația privind discriminarea sexuală și uh, discriminarea pe motive de uh, sex. Cred că e o exagerare puțin, dar vom continua cu European pentru drepturile femeilor. A existat în 2002 o directivă la care s-a referit uh, doamna Thompson. Dacă Parlamentul dorește să-și precizeze poziția, ar fi foarte bine. Directiva din 2004, care se ocupă de discriminarea pe criterii de sex în afara locului de muncă de exemplu, în ce privește accesul la servicii. Prima discriminare care se bazează pe fostul articol 13. Vom avea un raport la sfârșitul acestui an și, după cum știți, va fi o ocazie să revizuim, de exemplu, ce s-a întâmplat în domeniul serviciilor financiare, al asigurărilor, dar și să vedem dacă domeniile neacoperite nu ar trebui și ele incluse, de exemplu, educația, deci, în acest raport vom încerca să ne referim la aceste chestiuni și să vedem cum putem continua. Uh, nu spun că trebuie să venim cu o nouă legislație. Dacă considerăm că e nevoie, atunci va trebui să începem uh, procedura normală. Însă, să nu uităm că în pregătire, și întotdeauna a fost o prioritate pentru noi, va exista raportul cu privire la Directiva 2004. Violența pe criterii de gen. Mulți colegi au spus că ar fi nevoie de o directivă în acest domeniu ar fi util dacă ați fi mai preciși în legătură cu uh, sfera de aplicare a acestei directive. De asemenea, aș dori să vă reamintesc în, că în 2008, în procedura bugetară pentru 2009, Parlamentul a inclus în buget o acțiune pregătitoare pentru a examina fezabilitatea uh, armonizării uh, legislației naționale uh, privind violența pe criterii de gen a fost lansat un studiu foarte important și vom afla rezultatele la sfârșitul acestui an și e, va fi o ocazie bună de a evalua care sunt lacunele și cum trebuie să le abordăm, inclusiv dacă pe cale legislativă, printr-o directivă la nivel european. Însă avem concluziile Consiliului ale președinției suedeze care sunt negociate și care vor fi adoptate în 8 martie. Apoi, uh, mainstreamingul de gen și aici aș putea să vă pun câteva întrebări, pentru că ni le punem și noi înșine. E o provocare comună. Cum reușim să îi convingem pe cei care nu în viața de zi cu zi se ocupă de egalitatea între sexe să integreze această perspectivă de egalitate în toate domeniile, cercetare, politici externe, agricultură și așa mai departe. Cum îi ajutăm să înțeleagă că această perspectivă a egalității între sexe în uh, activitatea lor este importantă nu numai pentru promovarea egalității de șanse, dar și că îi ajută să își facă mai bine meseria, că e un instrument de uh, policy making. Avem uh, avem nevoie de specialiști în acest domeniu, dar avem nevoie și de competențe uh, de gen în toate domeniile. Și e o provocare și sunt sigură că dumneavoastră la Parlament, dar și la comisia dumneavoastră vă confruntați, vă discuta cu alte comisii și vă urez succes. Eh, tack, då ska vi övergå till... mulțumesc. Și acum, haideți să trecem la dezbatere și să vedem care sunt întrebările pe care le adresează persoanele prezente în sală. Deja am făcut o listă cu vorbitori și dau cuvântul doamnei Pârvanova, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe cu ultimele cuvinte ale doamnei Pike. Am încercat uh, să mă gândesc la toate politicile acolo unde rezultă că, mă rog, se acordă importanță acestor aspecte. E vorba de politica de ocupare a forței de muntă, uh, uh, servicii sociale, dezvoltare rurală, durabilitatea financiară, protecția mediului, condițiile de locuit, handicapul și așa mai departe, imigrația, leadership educația, migrația, inovație, educarea și așa mai departe. Practic, aș putea merge mai departe cu această listă, am senzația că această strategie, precum și foaia de parcurs, au o viață a lor separat de tot ceea ce facem noi aici, în acest Parlament și în Europeană. Și o să vă dau și un alt exemplu. Comisia a hotărât să pună la bază o politică de sănătate în toate domeniile. Toate guvernele își bat capul cu această problemă. De ce nu spunem pur și simplu, și aici reiau ce a spus doamna Pike, de ce nu trecem egalitatea de gen în toate politicile și să facem acest lucru obligatoriu pentru toate statele membre. Și cum spunea și colega noastră, poate că o să dureze o grămadă de timp până când o să apară o abordare bazată pe gen și care să propună un anumit tip de egalitate. 33% înseamnă egalitate pentru domnul Varozo prin comparație cu 67% prezența de bărbați, adică prezența de bărbați sau de prezența de femei în comisia domnului Barroso. Cred că dacă avem această abordare obligatorie în această politică, să trecem acest element de egalitate de gen din toate politicile, aș spune că acest lucru va transmite un semnal foarte puternic tuturor celor care prezidează Comisiei, președintelui Consiliului Președinților de grupuri parlamentare, factorilor de decizie, președinților de țări, primilor miniștri și, mă rog, în general, autorităților din Europa, ca să înțeleagă că acestea sunt așteptările pe care noi le avem de la ei. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Estrela. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru contribuțiile dumnealor. Mi s-au părut foarte interesante. Femeile în continuare fac obiectul mai multor forme de discriminare și în momente de restriște aceste discriminări se agravează. Dacă ne uităm la diferențele care există la nivel de salarii, acum 5 ani media era de 15% ca diferență, deci, și acum în loc să scadă această diferență, ea a crescut, a ajuns la peste 17% diferența de salarizare între bărbați și femei. Aș dori să profit de ocazie pentru a atrage atenția vorbitorilor noștri asupra anumitor aspecte și, în mod deosebit, unul dintre punctele pe ordinea de zi în acest moment E vorba de o problemă la care eu țin foarte mult în calitate de raportor pentru directiva privind concediul de maternitate. Așa cum s-a spus deja și așa cum știm cu toții, reconcilierea vieții de familie cu viața profesională este o chestiune esențială dacă dorim să promovăm egalitatea între bărbați și femei și pentru a reuși această reconciliere între cele două părți, trebuie să reușim să asigurăm o repartizare corectă a răspunderilor, răspunderilor de familie, însă de asemenea trebuie să asigurăm și o repartizare a răspunderilor profesionale. Cu alte cuvinte, bărbații și femeile trebuie să fie egali în momentul în care se pune problema organizării vieții profesionale și a vieții de familie modul în care își organizează viața de familie și în care își organizează viața profesională. Întrebarea mea ar fi ce părere aveți dumneavoastră în legătură cu valoarea includerii unei legislații la nivel comunitar, includerii în această legislație de fapt a unui concept de maternitate și de paternitate. În anumite state membre există concept de paternitate, altele au așa numitul concediu parental, însă în în legislația Europa se vorbește de concediu de maternitate și de concediu parental. Și cred că trebuie să transmitem un semnal în acest moment dacă ne dorim să eliminăm stereotipurile și la asta se referă Jamna Pai, că în momentul în care dumneavoastră vorbea despre acest studiu pe care, care este în curs de a fi analizat, uh, femeile consideră în continuare ele însele că locul femeilor este acasă și cred că se impune să schimbăm mentalitățile și cred că acest lucru se poate realiza prin intermediul legislației. Aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru. Nu considerați că maternitatea și paternitatea reprezintă, de fapt, fața și reversul aceleași medalii și că trebuie să fie tratate în mod corespunzător, egal, adică în această directivă. Vă mulțumesc! Domnul Tarabela. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să fac câteva observații care vizează anumite chestiuni care țin de viitoarea strategie și firește că vor fi lăsate în seama comisiei. Probabil că sunt câteva lucruri care nu au fost discutate. E vorba de combaterea stereotipiilor. E adevărat că există astfel de stereotipii la toate nivelurile și în ceea ce privește femeile, deci, mai ales în ceea ce privește piața forței de muncă, în ciuda crizei, cu greu se găsesc locuri de muncă pentru pentru care să existe candidați. Există și, spre exemplu, meserii tehnice, gen sudura sau în domeniul construcțiilor. Și este adevărat că numărul femeilor care merg către aceste meserii este foarte redus. Există însă și alte comportamente ostile, să spunem, uh, unui caracter comun al acestor meserii. Cred însă că ar trebui să ne concentrăm pe combaterea acestor stereotipii care au unor cad victimă chiar bărbații, în condițiile în care, spre exemplu, nu prea vedem să existe educator la grădiniță foarte mult. Bun, în ciclu primar mai sunt din când în când, sunt minoritari când te gândești că în urmă cu ceva vreme ei erau majoritar, dar la grădiniță nu găsești niciodată educator. E adevărat că poți să ai anumite reticențe să spui, bun, ce să caute un bărbat într-o grădiniță. Însă cred că ar trebui să demistificăm această chestiune făcând o anumită publicitate pentru că ar fi util un astfel de demers. Nu v-am spus, pot să vă spun că la începutul vieții mele profesionale, când îmi făceam, făceam stajul militar, după ce terminase, să știți că am fost secretar personal al soției mele care e avocat, să știți că îi băteam la mașină scrisorile până se întorcea ea Uh, făceam și cina de altfel, când se întorcea găsea și masa caldă pusă și a fost foarte bine. Uh, e adevărat că nu m-am povestit niciodată, mai ales că a trecut foarte multă vreme de atunci. Bun, deci trebuie să combatem stereotipile, mi se pare esențial această chestiune și cred că ar fi utilă o campanie de presă în acest sens, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Și un al doilea lucru asupra care aș dori să insist are legătură cu acest fenomen al violenței îndreptate împotriva femeilor, pur și simplu nu pot să nu-mi amintesc că există acest lucru, există o campanie, mai ales în Canada, dar exact și în Belgia, e vorba de o campanie de sensibilizare a bărbaților cu privire la violența împotriva femeilor. Există violența fizică, morală, psihică, deci nu trebuie să ne concentrăm strict pe violența fizică, însă e adevărat că aceasta este cea mai plină de cruzime. Este o campanie a unei uh, funde albe care este portată pe 5 noiembrie, a, portat, a plecat din Canada în urmă cu mai mulți ani, când a fost ucisă o tânără de către un tânăr într-un campus tehnologic, de către un student care spunea campus acesta este rezervat uh, băieților ce să caute femeile aici. Cred că am pușcat-o pe ea și alte 15 femei și atunci bărbații au uh, luat în mână frâiele acestei lupte și au spus este inadmisibil un astfel de comportament. Și cred că uh, nu toți bărbații sunt niște monștri, Așa încât uh, voiam să vă spun că dacă reușim să sensibilizăm bărbații în legătură cu violența împotriva femeilor, care este o rușine pentru orice bărbat, cred că și acesta reprezenta o perspectivă interesantă. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi. Și acum o să dau cuvântul celorlalți participanți. V-aș reaminti că aveți la dispoziție un minut ca să adresați o întrebare și nu ca să faceți declarații. Spun acest lucru celor care urmează să ia cuvântul. Doamna Emilia Blobi, vă rog, aveți cuvântul. Aici sunt. Da, eu reprezint uh, nivelul local și regional de uh, administrare și prin intermediul unei organizații care se numește Consiliul European al Municipiilor și Regiunilor și aș fi vrut să subliniez faptul că autoritățile regionale și locale se implică foarte mult uh, în punerea în aplicare a unor măsuri în acele orașe și regiuni și consilii Uh, pentru a face să meargă mai uh, departe și pentru a avansa această egalitate între bărbați și femei. Întrebarea mea este scurtă și la obiect dacă nivelul subnațional, adică orașele și regiunile respectiv, dacă vor fi cele avute în vedere în noua strategie la care lucrați și să sperăm că va fi pusă în aplicare cât de curând. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Aniel Halvi. Vă mulțumesc. Întrebarea mea este una foarte scurtă. Eu reprezint biroul de egalitate um, de la Guvernul Marii Britanii și mă ocup tocmai de această problemă. Pentru Belinda Pike este întrebarea mea. Este vorba de procesul consultativ în vederea strategiei. Din câte înțeleg, statele membre au avut ocazia să-și exprime punctul de vedere prin intermediul unui aviz cu privire la foaia de parcurs. M-aș fi întrebat dacă există și alte ocazii pentru statele membre pentru a-și exprima opiniile înainte de iulie 2010 și dacă dacă care este calendarul acestora. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Ana Carnavo, care este o colegă mai veche de altfel, fost europarlamentar și fost președinte de comisie. Vă rog, doamnă. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, că mi-ați dat uh, cuvântul. Dați-mi voie să spun că sunt încântată să particip la această uh, manifestare și vă felicit. Înainte am făcut parte din această comisie, ba chiar am prezidat tot timp de 2 ani și jumătate și a fost o experiență pasionantă. Acum aș dori să adresez două întrebări care se referă la uh, întregul grup de invitate și în mod deosebit a secretariatul general al lobby european al femeilor, pe care îl apreciez foarte mult. Apreciez foarte mult activitatea dumneavoastră să pun întrebările în limba engleză și cred că așa se înțelege mai bine. Credeți că există o interrelaționare între dimensiunile sociale, economice, în ceea ce privește mai ales stereotipile cu privire la dominarea femeilor? Cu alte cuvinte, masculinitatea hegemonică, pe de o parte o hegemonie a bărbaților, și, să spunem, fapte de violență în funcție de sex pe de altă parte. A doua întrebare este, până în prezent, egalitatea între sexe a reprezentat obligația și lupta purtată de femei, numai de câțiva de femei și câțiva bărbați, că acei despre care spunea dumnealui din Canada. Credeți că a venit momentul să implicăm pe bărbați în mod sistematic și programatic nu cumva e și o treabă a bărbaților această egalitate între sexe? Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Și uh, bine ați revenit în Parlamentul European. An Catrin Girar, vă rog. Vă mulțumesc, bună ziua! Întrebarea mea se referă în primul rând la acest titlu al comisiei, la denumirea comisiei Comunitatea pentru uh, Drepturile Femeilor și Egalitatea de Gen. De ce vorbim numai de drepturile femeilor, nu vorbim și de răspunderile lor și ce înseamnă egalitatea de gen? Ce înțelege dumneavoastră? Ce se insinuează uh, prin gen? De la bun început chiar îmi dau seama că bărbatul este marele absent și este cel mai mare rău uh, și mă întrebam dacă nu cumva discriminarea este, se produce și în momentul în care sunt foarte multe femei într-un singur loc, în același loc, oare nu dăm seama că uh, totuși există o discriminare dinspre femei către femei. Deci nu doar o discriminare din partea bărbaților îndreptată împotriva femeilor, în primul rând, și în al doilea rând, îmi dau seama că vorbim foarte mult de bani, de bugete pe care să le mobilizăm astfel încât să, reparăm oalele sparte când o femeie mănâncă bătaie, când e singură, până își găsește ea timp să-și găsească alt partener, până revine la o stabilitate financiară. Oare nu cumva s-ar putea să mobilizăm resurse și pentru instruirea tinerelor femei și a tinerilor bărbați, astfel încât să se cunoască mai bine pe ei înșiși ca să reușească apoi să le cunoască mai bine pe celălalt și ca să-și ducă o viață mai bună pe niște baze solide pornind de la o psihologie și o antropologie a persoanei și a, să se facă acest lucru deja în licee și în școle generale, oare nu cumva acest decalaj, această problemă a acestei societăți, această uh, uh, discuție pe care o avem aici, oare nu vine ea din neînțelegerea celuilalt, astfel încât există o diferență majoră în cadrul relațiilor și firește că după aceea constatăm acest lucru în instabilitatea cuplurilor, care de fapt duce la o instabilitate a societății mai departe. Eh, vă mulțumesc pentru întrebările adresate, vă mulțumesc și pentru implicarea dumneavoastră. Acum dau cuvântul doamnelor invitate care vor răspunde acum întrebărilor și o să le ofer câte trei minute fiecare dintre ele ca să răspundă la întrebări pentru că trebuie să putem asculta și niște concluzii din partea raportoarei. Însă, înainte de a le da, doamnelor, cuvântul, dați-mi voie să subliniez că munca noastră în cadrul acestei comisii privind egalitatea de drepturi și așa mai departe își propune să creeze o mai bună societate atât pentru bărbați cât și pentru femei, pentru că lucrăm împreună pentru a pune bazele unei bune societăți, indiferent de ce sex avem. Și ne interesează o egalitate a tratamentului care contează foarte mult astfel încât să putem trăi cu toți într-o societate care să respecte fie, pe fiecare fiecare dintre noi. Și acum are cuvânt, au cuvântul de fapt invitatele noastre. Vom începe cu doamna Vasiliadu. Vă rog să răspundeți pe cât posibil în 3 minute. Thank you very much. I'll try to stick to the Vă mulțumesc. Voi încerca să vă răspund în 3 minute. M-au zis multe întrebări și nu aș putea să fac comentarii, deși aș dori. Aproape toată lumea s-a referit la violența împotriva femeilor. Lobby-ul european al femeilor încearcă să găsească mai multe soluții în ceea ce privește temeiurile juridice la nivel comunitar și spre deosebire de una din colegele mele care a plecat uh, deja, cred că suferim. eu nu cred că suferim uh, din cauza unei uh, legiuiri, din cauza unor legi excedentare. Nu, Asta este problema. Eu cred că în ceea ce privește această strategie, Comisia trebuie să aibă o poziție clară și să spună Uniunea Europeană dorește acest lucru. Dacă lăsăm statele membre să facă ce vor, atunci acestea se vor referi la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. În ceea ce privește violența împotriva femeilor, avem nevoie de date, de statistici la nivel european. Avem nevoie pentru că se poate veni cu tot felul de cifre. O femeie din șase este bătută, Consiliul spune că 34 de miliarde de euro sunt uh, banii cheltuiți uh, în acest uh, domeniu pe an. Nu, este costul, mă scuzați, costul violenței împotriva femeilor. Într-adevăr, există această hegemonie a bărbaților și discriminarea uh, pe motive de sex. Noi vorbim de violența bărbaților împotriva femeilor și din câte știu eu, Convenția Consiliului Europei încearcă să obțină acest lucru. Există o legătură directă între cele două și o problemă legată de structuri. În ceea ce privește acum, mă gândesc la întrebările cele mai importante. Ni s-a cerut uh, să ne dăm opinia în legătură cu uh, concediul, uh, propunerea privind concediul de maternitate. După cum știm, doamna Estrela este responsabilă de rezultatele acestei directive și noi sprijinim propunerea doamnei Estrela în ceea ce privește plata. Deci noi insistăm o plată în totalitate pentru durata concediului. De asemenea, am dori ca acest concediu să fie prelungit. În ceea ce privește concediul de paternitate, trebuie să vă spun că părerile sunt împărțite la noi. Nu pentru că mm, nu am crede că e o problemă importantă. Suntem de acord cu doamna Estrela, însă noi mergem mai departe. De ce nu avem o propunere privind concediul de paternitate? Sprijinim raportul doamnei Estrela, poate că nu e locul cel mai bun unde putem avea o astfel de inițiativă, însă din păcate nu există o alternativă. Asta e poziția noastră, deci nu credem că concediul de paternitate ar trebui să figureze în uh, propunerea privind concediul de maternitate. Nu avem nevoie deoarece există multe aspecte specifice legate de a da naștere unui copil și de tot ceea ce acest lucru implică. Vă mulțumesc. Doamna Filip. Eu voi încerca să răspund la două întrebări. Prima întrebare este întrebarea la care s-a referit doamna Estrela și eu voi da exemplul țării mele. În momentul de față, concediul de paternitate e de 20 de zile. La început, bărbații nu foloseau această perioadă, însă încet, încet au început să-l folosească. Trebuie să investești pentru a schimba mentalitățile, să faci aceste eforturi. Trebuie țintiți bărbații, tații, pentru a avea niște rezultate. Bărbații trebuie să aibă și ei dreptul de a-și concilia viața de familie și viața profesională. Au dreptul să stea cu copiii lor. 50% din bărbați uh, utilizează acest concediu și este o contribuție fundamentală. În întreprinderi, când uh, oamenii, bărbații, nu foloseau acest uh, uh, concediu, exista mai mare discriminare la locul de muncă. Situația s-a schimbat acum, de aceea cred că e un progres important. Cealaltă întrebare. Diferența de salarizare. Deci salariu egal pentru muncă uh, egală. E problema cea mai mare pe care o avem în Portugalia. Salarizarea egală. Chiar și în uh, sectorul uh, în sectorul privat, salariile femeilor sunt mult sub nivelul salariilor bărbaților. Ar trebui să creăm o metodologie de lucru care să ne permită să analizăm profesiile în care există o diferență mare de salarizare și să încercăm să valorizăm, să valorificăm uh, salariile în funcție de meseria exercitată. De exemplu, eu uh, nu am cum să mă compar, uh, nu am cum să compar o croitoreasă cu uh, un mecanic. Un mecanic lucrează doar uh, atunci când repară mașina, în timp ce sa practic toată ziua. Femeile sunt și ele în lanțul de producție și câștigă mult mai puțin, mai puțin decât un zugrav, mai puțin decât un mecanic. Uh, și nu e normal, deoarece și ele contribuie la bunăstarea tuturor, au, aduc și ele o plus valoare. Deci în organizația mea nu vrem să excludem pe bărbați, nu vrem să avem șanse într-adevăr egale. Și am început să avem și mai multe dezbateri când bărbații din organizație și-au dat seama că e o luptă a tuturor și că trebuie să contribuim cu toții. Vă mulțumesc, doamna Carevanova. Vă mulțumesc. Au fost adresate multe întrebări interesante. Dezbaterea în sine, de altfel, e interesantă. Eu aș vrea să mă refer acum la două chestiuni diferite. În primul rând, concediul uh, parental. Eu nu aș putea recomanda recomanda includerea termenului concediu, ă, înlocuirea termenului concediu de maternitate cu concediu parental. Când vorbești de concediu de maternitate, e un drept și o obligație pentru mamă. Dacă ai, în schimb, termenul concediu parental, reușești să elimini stereotipul. Și astfel efectul psihologic ar fi sporit. Astfel s-ar reduce mai ușor diferența uh, de tratament între femei și bărbați. Colegul, uh, colega, mă scuzați, din Portugalia s-a referit la prelungirea concediului. E un început bun, după părerea mea. Ar trebui să pornim de la acest lucru. Cred că ar trebui să existe niște cerințe uh, pentru ca angajatorii care au peste 50 de angajați să pregătească un plan anual privind egalitatea de șanse. Cred de asemenea că ar trebui să avem uh, uh un mecanism de control și monitorizare anual privind uh, toate aceste prevederi legate de salarizarea egală. Uh, Politicile autorităților locale și regionale, de asemenea, sunt foarte importante. Acestea ar trebui să aibă ca scop ajutorarea oamenilor pentru a putea beneficia de un tratament egal și pentru a elimina din rădăcină toate aceste diferențe. Parlamentul și noua directivă vor, ne vor ajuta în acest sens. Vă mulțumesc. Doamna Pike a primit și ea câteva întrebări. <laughs> Vă mulțumesc. Ar vrea să mă refer la câteva lucruri. S-a tras atenția asupra faptului că există foarte multe politici diferite care ar trebui să aibă un component de egalitate între sexe. Bineînțeles, există deja într-o mare măsură obligativitatea de a o face, deoarece tratatul actual, precum și cele anterioare, obligă Uniunea Europeană să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei. Din păcate, însă, nu e suficient. Însă avem această bază importantă pentru a include egalitatea între sexe în toate politicile. E o bază mai puternică decât uh, cea pentru a include în toate legile alte forme de discriminare. Articolul 8 din tratat uh, precum și articolul 10 se îndreaptă în această direcție. Deci în articolul 8 se spune că Uniunea Europeană are datoria de a promova egalitatea în toate politicile europene. În ceea ce privește Marea Britanie și contribuția față de această contribuția la această strategie. Am discutat mult cu statele membre, s-a organizat o conferință la care ministrul britanic a luat cuvântul, a existat un grup la nivel înalt privind egalitatea între sexe. Au fost niște discuții foarte interesante la Consiliu pe 3 noiembrie, pe 30 noiembrie privind uh, creșterea economică și egalitatea între sexe. Statele membre au spus ceea ce cred că ar trebui să se facă. A fost pentru prima oară când la Consiliu au avut loc niște discuții la acest uh, nivel despre această temă. Marea Britanie și alte guverne vor acționa bineînțeles după ce Comisia va prezenta planul de acțiune pentru următorii cinci ani. La Consiliu trebuie să avem de asemenea contribuția statelor membre pentru a pune în aplicare lucrurile. Noi putem spune foarte mult, însă dacă statele membre nu preiau aceste idei, nu am făcut nimic. Trebuie să vedem care sunt contribuțiile statelor membre și odată ce strategia va fi prezentată, atunci statele membre vor trebui să se asigure că această strategie este pusă în aplicare. în acest domeniu al egalității între sexe și în privința celorlalte domenii discutate la Bruxelles. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Îi voi da cuvântul acum doamnei Ilda Figueiredo, raportorul nostru. Domnul ei va încerca să rezume această discuție interesantă pe care am avut-o. Am primit foarte multe informații din partea experților și sper că dumneai va ține cont de toate acestea. Vă mulțumesc, doamnă președinte. E adevărat că această dezbatere a fost foarte importantă. A fost o audiere care, după părerea mea, s-a referit la toate aspectele legate de viață în societate, în general, deoarece femeile reprezintă partea cea mai importantă din societate, vorbind cantitativ. Noi uh, am discutat astăzi despre modul în care putem bunătăți societatea noastră. Și pentru acest lucru E nevoie ca femeile să trăiască mai bine, să, fie, să le fie respectate întreaga lor demnitate de ființe umane. Sunt chestiuni directe care țin uh, de viața tuturor, sunt drepturi pentru toată lumea, inclusiv pentru femei. Eu cred că aceasta a fost atitudinea pe care am avut-o în timpul acestei dezbateri, mai ales în prima parte. S-a dorit să se sublinieze faptul că incluziunea socială în ziua de astăzi este o chestiune esențială, mai ales dacă e să vedem care sunt urmările grave despre care s-a discutat uh, și aici, urmările crizei economice, financiare și sociale. Aceste urmări au afectat mai ales păturile mai fragile ale populației, printre care se află femeile. Femeile care suferă de pe urma unei discriminări multiple și așa cum am spus aici, femeile imigrante sunt afectate, femeile de etnie romă, femeile singure, femeile despărțite și singure familiile monopar- monoparentale, femeile care își cresc singure copii. Sunt forme multiple de discriminare la care ne-am referit, femeile cu handicap. Nu vreau uh, acum să discut despre diferitele aspecte implicate, însă înțelegem foarte bine cu toții că aceste discriminări se mulțesc, aceste forme de discriminare se mulțesc atunci când trecem prin astfel de situații. Și în Uniunea Europeană, din păcate, aceste tendințe negative sunt în creștere în diferitele state membre. De aceea trebuie să le garantăm tuturor acestor femei, indiferent de situația în care se află, o anumită demnitate. Trebuie să le garantăm drepturile omului, în ceea ce privește veniturile, e clar că trebuie de asemenea ca munca lor să fie valorificată, să le fie garantată prin muncă independența economică și de multe ori statul trebuie să intervină pentru a garanta toate aceste elemente în timpul în care femeile au aceste nevoi. Există alte instrumente care le-ar putea permite femeilor să depășească situația de dependență. Astăzi s-a vorbit aici despre educație, despre pregătire profesională, despre aspecte diferite. S-a vorbit de asemenea despre sprijinul social, despre sprijinul către familii, către copii. persoanele bolnave care au probleme de sănătate. S-a vorbit despre sănătate din perspectiva sănătății sexuale și reproductive. S-au spus toate acestea pentru a arăta faptul că în situațiile de criză discriminarea a crescut și asta s-a văzut în uh, domeniul salariilor, de exemplu. Aici a crescut discriminarea. În ceea ce privește sărăcia, care de fapt e cea mai gravă formă de discriminare, deci femeile de foarte multe ori nu au acces la un venit minim pentru a duce o viață demnă. E vorba și de femei și de copii. Știm că sănătatea de multe ori are chipul unei femei sărăcia, mă scuzați, are de foarte multe ori chipul unei femei. Ceea ce s-a spus de asemenea aici este că trebuie să ascultăm femeile, să vedem care este realitatea și să ținem cont de diferitele aspecte concrete în diferitele situații, la nivel local, de exemplu, la nivel regional, în țările noastre, trebuie să vedem care este realitatea, să le ascultăm pe femei, după cum am spus, însă de asemenea să avem niște indicatori care, într-o oarecare formă, să ne poată demonstra ce se întâmplă. Și pentru asta e nevoie să progresăm mai mult și să elaborăm niște indicatori mai buni care să exprime mult mai bine realitatea în diferitele ei aspecte. De asemenea, trebuie să dăm o mai mare atenție femeilor în toate politicile noastre, atât la nivel comunitar, cât și la nivel național și local și regional, bineînțeles. Nu cred că e suficient să scriem toate acestea pe hârtie. Eu cred că trebuie să ne mobilizăm cu toții uh, pentru a interveni. S-au dat uh, aici exemple legate de modul în care anumite instrumente legislative pot fi utile. În comisia noastră discutăm, de exemplu, despre legislația privind maternitatea. Noi uh, am încercat uh, să se creeze lice- uh, concediul de paternitate, deoarece acesta nu există la nivel european, însă la nivel național există foarte multe experiențe. S-a dat exemplul Portugaliei astăzi aici. În acest domeniu există aspecte pozitive. E un concept în care sunt implicați atât bărbații cât și femeile, care ne permite să eliminăm discriminarea și la urmă noi să nu uităm că cei care au cel mai mult de câștigat sunt copiii. Ideea este să știm mai bine ce se întâmplă în fiecare țară, doar așa putem face progrese, iar experiențele pozitive trebuie împărtășite cu ceilalți. Comisia Europeană așa ar trebui să acționeze, astfel și-ar spori rolul de uh, răspândire, de diseminare a experiențelor pozitive. Însă există clar și anumite părți din legislație care pot fi îmbunătățite. În ceea ce privește această directivă, putem merge mult mai departe. E clar că nu e ușor, însă vom încerca aici, la Parlamentul European. Noi vom exista în continuare și vom lupta pentru a obține acest lucru. De asemenea, trebuie să vedem care sunt consecințele sărăciei asupra traficului de ființe umane. Când vorbim de trafic de ființe umane, e vorba mai ales de femei destinate prostituției. Știm uh, foarte bine care sunt sechelele acestor uh, situații de criză. De asemenea, trebuie combătute stereotipurile, atât în rândul femeilor, cât și în rândul bărbaților. S-a vorbit aici despre acest lucru. Obiectivul nostru atât de necesar este să elaborăm acum un proiect de raport care urmează să fie discutat pentru a putea contribui astfel ă, prin propunerile noastre și prin sugestiile noastre la dezbaterea care va avea loc și ă, în cadrul comisiei. De asemenea, vor interveni deputații de la diferitele grupuri politice pentru a încerca să progresăm. Să progresăm către o societate mai dreaptă. Vrem să creăm o adevărată egalitate între femei și bărbați către progres și nu pentru a ne întoarce înapoi. într-adevăr o societate care să i includă pe toți, în care putem trăi cu toții. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Figueredo. Vă urăm uh, mult uh, noroc, uh, mult succes în munca dumneavoastră. Ca să închei, aș vrea să spun că sunt de acord cu părerea doamnei Figueiredo și anume că împreună putem contribui la această strategie pentru egalitatea între sexe. Putem uh, contribui prin experiența noastră, prin cunoștințele noastre, însă e clar că trebuie să participăm cu toții pentru, acest lucru, pentru a obține acest lucru. ONG-urilor, organizațiilor care lucrează pentru drepturile femeilor, aș vrea să uh, le cer să nu ezite să-și aducă contribuția la această muncă. În încheiere ar vrea să le mulțumesc tuturor um, experților care au participat uh, atât la primul grup de discuții cât și la cel de-al doilea. Dumnealor au contribuit uh, în mod excelent la discuțiile de astăzi. Le mulțumesc de asemenea colegilor și tuturor participanților de astăzi și țin să le mulțumesc în încheiere și interpreților care ne-au uh, ajutat um, să organizăm acest seminar. Vă mulțumesc!